Bine, possiamo dare inizio alla commissione? Haideți să reluăm ședința. Mai întâi de toate vreau să urez bun venit în nume personal doamnei ministru pentru agricultură și dezvoltare rurală, Mete Gerskov, președinte în exercițiu al Consiliului pe Agricultură. Suntem uh, foarte bucuroși, Mete, că ești printre noi și că ne vei prezenta programul președinției daneze. Un program care intervine într-un moment crucial pentru agricultura europeană. Știm că lucrările privind reforma PAC stau în centrul intereselor președinției daneze și suntem convinși că vom purta un dialog uh, intensiv și vom avea o cooperare strânsă pe această temă. Mai avem și alte dosare de uh, discutat. Mă gândesc, de exemplu, la dosarele privind alinierea, care sunt foarte avansate grație activității președinției poloneze și pe care sperăm să le putem continua. Pachetul calitate și celelalte dosare. Vă mulțumesc încă o dată, doamna ministru, pentru că ați venit aici și vă dau de îndată cuvântul pentru intervenția dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Acesta este cea de-a doua zi când mă aflu la prezidiu. Am avut o primă întâlnire ieri la Consiliu, astăzi mă aflu aici și cred că acest lucru spune ceva despre colaborarea dintre Parlament și Consiliu. Probabil că ar trebui să vă felicit pentru că ați fost reales aici în cadrul Comisiei. Știu că aveți multă experiență în acest domeniu și eu respect foarte mult fiecare persoană care se află astăzi în această sală cu multă, multă experiență și cu multe informații despre lucrurile asupra cărora vom lua decizii. Ce vom face noi? Vom colabora. Eu sunt ministru al agriculturii și sunt responsabilă cu avansarea lucrurilor în ceea ce privește reforma PAC. Nu pot să fac acest lucru singură. Va trebui să fac acest lucru în Consiliu împreună cu 27 de colegi. Dar va trebui și să, și mă bucur, va trebui să am un dialog și cu dumneavoastră în Parlament. Noi facem istorie Împreună ar trebui să scriem pagini din istorie, așa că ați face bine să mă ajutați. Trebuie să luăm o decizie comună în ceea ce privește reforma PAC pentru prima dată în domeniul agriculturii, o mare reformă asupra căreia vom colabora astfel încât să găsim soluții comune. Așa că sunt foarte onorată că pe timpul președinției daneze vom pune bazele acestei noi a viitoarei politici agricole comune în Uniunea Europeană. Vom pune aceste baze împreună ca vecini între Consiliu și Parlament. Aștept cu nerăbdare această colaborare strânsă. În primul rând, permiteți-mi să fac câteva observații în ceea ce privește președinția daneză și obiectivele pe care le avem. Noi ne dorim să avem o Europă mai responsabilă, mai dinamică, mai ecologică. Să pregătim Europa pentru viitor, atât din punct de vedere economic, cât și social, cât și de meniu președinția daneză va avea un program proactiv pentru o creștere durabilă și ecologică. Ne dorim să generăm creștere fără a, fără a crește consumul de energie. Tim că e o provocare mare, dar e posibil și trebuie să o facem. Promovarea creșterii ecologice e o provocare necesară. E esenială pentru prosperitate pe viitor, pentru dezvoltare și pentru ocupare în Europa. Însă, foarte clar, trebuie să ne axăm pe soluții eficiente din punct de vedere ale costurilor. Trebuie să ținem cont și de competitivitatea mediului de afaceri. Sectorul agricol european ar trebui să joace un rol cheie pentru a asigura creșterea ecologică în Europa, așa cum PAC-ul a jucat un rol important în construirea Uniunii Europene. De aceea, ar trebui să menținem politica agricolă în miezul Uniunii Europene. Ar trebui să ne asigurăm că avem o politică ajustată viitorului. Din octombrie anul trecut, dezbaterile cu privire la propunerile Comisiei legate de reformă au jucat un rol central atât în Parlament cât și în Consiliu a trebuit să reformăm politica agricolă comună, să venim cu acele schimbări de care e nevoie, să stabilim prioritățile și să răspundem la așteptările fermierilor europeni, consumatorilor europeni, a cetățenilor și a plătitorilor de impozit. La Consiliul de ieri, am avut o dezbatere în ceea ce privește organizarea comună a piețelor. În lunile următoare vom organiza și mai multe dezbateri ministeriale cu privire la toate propunerile din pachetul de reformă. Aceste discuții politice vor avea loc în paralel cu munca tehnică de care e atâta nevoie. Domnule președinte, e prea devreme să vorbesc despre elementele cheie ale reformei. Însă, asupra problemelor importante, și Consiliul și Parlamentul mai au multe de făcut. Cu toții știm că poziția noastră pe anumite chestiuni depinde foarte mult de parametrii pentru viitorul buget al Uniunii Europene. Totuși, sper că Consiliul va putea să tragă o concluzie a primei munci în iunie, când va prezenta un raport de progres. Astăzi aș dori să vă prezint patru puncte generale. În primul rând, cred că e important să avem o politică simplificată. Nu avem nevoie de mai multă complexitate sau mai multă birocrație. În al doilea rând, aș dori să pun accentul pe elementul de ecologizare. Sunt sigură că acest element de ecologizare va fi un subiect de discuție, însă în același timp cred că trebuie să fim conștienți de faptul că ecologizarea e viitorul. Acolo se va afla creșterea, acolo se vor afla exporturile și noile locuri de muncă. Apoi, trebuie să avem o contribuție pozitivă în ceea ce privește metodele de producție, care ajută la protejarea mediului și în lupta cu schimbările climatice. E nevoie de inovație, e nevoie de crearea de noi venituri și e nevoie de succes pe piețele de export. Trebuie să fim o parte a soluției și nu o parte a problemei. În al patrulea rând, aș dori să menționez și mă veți lovi, prietene, mi-am făcut griji pentru o secundă. Poate că am făcut ceva ce nu am voie să fac în Parlament. Este pentru prima oară când mă aflu aici în comisia dumneavoastră. Bine, nu sunt obișnuită cu ciocănelul. Voi fi foarte atent aici. Eu Ce am doresc să spun? E nevoie de o coerență a politicilor. Și aici va exista conferința UN Rio Plus 20, ONU UE Plus 20, unde vom discuta despre o parte din aceste probleme, în special axându-ne pe politicile de comerț și, dez- comerț și dezvoltare. Deci e nevoie de coerență. Pachetul de reformă include și două propuneri mici o schemă privind plățile directe și apoi pachetul de adaptare a vinului pentru că aceste două bucăți de legislație să intre în vigoare la timp, colegiuitorii trebuie să le adopte cât de devreme și nu târziu. Consiliul se pregătește să lucreze cu Parlamentul astfel încât să se ajungă la un, actor, un acord în prima lectură în următoarele șase luni și cred că și această comisie și-a propus același lucru. Acum, în ceea ce privește alinierea alinierea legislației din agricultură la tratatul de la Lisabona. Toate instituțiile știu acest lucru, au făcut un mare efort pentru a se asigura că există o înțelegere comună pe toate chestiunile orizontale. Acum sper că putem să facem cu toții un ultim efort pentru a găsi o abordare orizontală. Astfel ne vom putea concentra în totalitate atenția pe propunerile privind reforma în agricultură. Apoi, în ceea ce privește regiunile extreme, insulele din Marea Egee și producția bio. Ne așteptăm să existe un progres și ne dorim să organizăm o primă discuție tripartită în, ultimele, în următoarele trei luni. Aici, o abordare orizontală cu tratatul de la Lisabon ar fi un mare avantaj. Apoi, alte dosare pe care le discutăm acum în instituțiile noastre. Voi începe cu pachetul privind calitatea alimentelor. Acest dosar este unul foarte important pentru cetățenii europeni, unde căutăm în continuare o diversitate și o calitate bună în ceea ce privește producția agricolă în Uniunea Europeană. Președinția își dorește să crească avantajul competitiv al fermierilor Uniunii Europene. În prima jumătate a anului 2012, Comisia va trebui să prezinte un raport în ceea ce privește aplicarea regulamentului din 2007 în ceea ce privește producția bio. Astfel și Parlamentul și Consiliul vor avea oportunitatea de a discuta despre producția bio. Cred că ar trebui să ne folosim de această oportunitate pentru a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește producția bio în viitor. Fermierii europeni pot găsi în aceasta posibilități pentru a produce calități, produse de o calitate foarte bună. Apoi există un alt dosar care este foarte important pentru ambele instituții, bunăstarea animalelor. Un aspect decisiv al acestui dosar se va afla pe programul președinției. Pe 15 decembrie 2011, domnul comisar Dali a prezentat ministrilor un raport în ceea ce privește protejarea animalelor pe timpul transportului. Când vorbim despre animale care sunt transportate, noi, ca politicieni, trebuie să fim conștienți de următorul lucru. Cetățenii din Uniunea Europeană, un milion de cetățeni din Uniunea Europeană au intrat pe pagina de internet și au semnat pentru perioada maximă de transport. Trebuie să ținem cont și de acest aspect în discuțiile noastre. Apoi, ne dorim să examinăm comunicarea Comisiei în ceea ce privește strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor. Știu că dumneavoastră în Parlament sunteți cu un pas înaintea noastră în privind discuția cu privire la adoptarea rezoluției din propria inițiativă din 2010 în care se evaluează vechiul plan de acțiune privind bunăstarea animală pentru perioada 2006-2010. Împreună cu Comisia vom organiza o conferință cu privire la bunăstarea animalelor din 29 februarie până la 1 martie 2012 și ne vom axa pe uh, bunăstarea animalelor bazată pe știință. În ceea ce privește sănătatea animalelor și sănătatea umană, vom coordona răspunsul Consiliului cu planul de acțiune al Comisiei în ceea ce privește lupta împotriva rezistenței antimicrobiale. Trebuie să ne dăm seama că 25.000 de oameni mor anual în Uniunea Europeană din cauza rezistenței antimicrobiale, pentru că nu pot să fie tratați. Vom avea o abordare holistică, vom include atât uh, aspectul legat de animale, cât și cel de oameni. Domnule președinte, voi încheia prin a vă asigura că președinția daneză va face tot ce stă în putere în următoarele luni, astfel încât să existe un dialog bun între instituțiile noastre. Eu sunt deschisă la dialog. Personalul meu și am vorbit cu ei cu toți cei de acasă, le-am spus, sper că v-ați sărutat prietenul sau soția de Crăciun, pentru că nu-i, vei mai, nu, nu-i veți mai vedea până la vară. Suntem aici, suntem pregătiți, ne dorim să existe un dialog și vă voi spune că titlul președinției noastre e Europa la muncă. Noi suntem la muncă, dar sper că vom putea munci împreună. Vă mulțumesc! Grazie, cara grazie. Mulțumesc, dragă Mete, mulțumesc, doamnă ministru. Această prezentare configurează sau prefigurează o dezbatere foarte interesantă. Dați-mi voie să mulțumesc și ministrului de agricultură din Cipru, care este și dumnealui aici, aproape de noi. Este foarte important să existe o succesiune între mandatele la președinție și iată că și ministrul din Cipru este aici. Începem dezbaterea, mai întâi coordonatorii, domnul Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Îi urez bun venit doamnei ministru în Comisia Agri. Am avut ocazia să ne întâlnim în cercul coordonatorilor și să discutăm la prânz unul cu celălalt. Grupul meu politic vă urează bine ați venit și ne bucurăm de această jumătate de an sub președinția daneză când vom colabora. Ați vorbit despre câteva puncte pe care vreau să le ating și eu, astfel încât și colegii mei să aibă ocazia să discute. Ați vorbit despre ecologizare. Mă uitam pe listă. Am văzut ce au făcut până acum statele membre în materie de ecologizare și, că, și faptul că, acest, uh, că ecologizarea a fost finanțată prin al doilea pilon până acum. Dacă mă uit la toate statele membre, observ ce parte o ocupă Danemarca în acest pilon 2. E singura țară care primește sub 40 de euro pe hectar sub al doilea pilon. Observ că în Italia e o sumă de 130 de euro, Austria 160, Slovenia peste 270 de euro. Așa că observ că există diferențe foarte mari nu doar în primul pilon, ci și în al doilea pilon în ceea ce privește aceste sume. Când mă uit la regiunea mea și noi ne aflăm undeva la 200 de euro pentru măsuri de ecologizare în al doilea pilon dumneavoastră, ca ministru, aveți și îndatorirea de a acoperi acele deficite, acele lucruri în care nu s-au făcut destule până atunci. Și în, Germa- și în Danemarca e nevoie de mai multe în materie de ecologizare pentru că s-au făcut foarte puține până acum. Noi ne dorim să vă sprijinim. În raportul meu, care e raportul Parlamentului, aici găsim de la început până la sfârșit faptul că ne dorim mai puțină birocrație. Toate grupurile politice au fost de acord că fermierii din Europa și administrația din Europa nu trebuie să se confrunte cu o și mai mare birocrație. Sper că în dumneavoastră avem un colaborator pentru a crea niște proceduri simplificate în Europa, astfel încât să nu avem o povară birocratică atât de mare. Cunoaștem cu toții situația financiară de acum din Europa. Noi, Comisia de Agricultură, nu dorim să cerem și noi, noi avem nevoie de nu mai mulți bani, măcar cât am avut și până acum. Însă nu e exclus să primim și mai puțin, încă nu știm. Iar apoi, la sfârșit, dacă primim cu 10% mai puțin, fermierii nu ar înțelege dacă birocrația ar crește cu 30% în același timp. Așa că trebuie să fim toate aten foarte atenți la aceste detalii, să fim atenți la concurența de pe piața agricolă din Europa. Danemarca are o agricultură eficientă și cred că dumneavoastră, ca ministru danez, veți pune accentul pe faptul ca agricultura daneză să rămână competitivă și să acest lucru să aducă beneficii și fermierilor din celelalte state europene. Vă doresc mult succes și vă mulțumesc că vă aflați astăzi în comisia noastră și v-am spus și la prânz că Sperăm că vom colabora foarte bine sub tratatul de la Lisabona. Acest lucru ne-l dorim cu toții și atunci vom avea o jumătate de an foarte bună împreună în interesul economiei europene. Mulțumesc! Grazie, Albert! Mulțumesc, Albert! Luis Capula Santos Muito obrigado, Sra. Ministra. Seja bem-vinda uh, ao Parlamento. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit doamna ministru, în comisia noastră. Am uh, avut deja un schimb neoficial de informații cu ocazia dejunului și am uh, constatat uh, deja că sunteți într totul deschisă și dornică să lucrați cu, cu noi, atât în mod oficial cât și neoficial și mă bucur foarte mult. Vă felicit pentru programul pe care l-ați prezentat un program uh, bine gândit și ambițios. Cred că, într-adevăr, ne va permite să ne apropiem de soluția cea mai bună și să creăm o agricultură competitivă capabilă să protejeze și mediul. Obiectivele sunt bine cunoscute și cred într-adevăr că avem obiective comune. Sper că le vom putea atinge pe parcursul președinției dumneavoastră. Ei, după părerea mea, există vreo două sau trei aspecte principale vis-a-vis -vis de care trebuie să ajungem la un acord politic de principiu între instituții în special Consiliul și Parlamentul. Prima vizează bugetul. Bugetul propus de comisie, după cum bine știți, doamnă ministru, este sau nu satisfăcător? E prima întrebare. Cea de-a doua se referă la acest reechilibru între statele membre și sunt de acord cu colegul Des aici. În această privință trebuie să ne gândim la ambii piloni într-o abordare comună. Cred că există dezechilibre aici. Știm foarte bine că unele țări sunt, care sunt penalizate într-un pilon sunt favorizate în celălalt. Știm treaba asta, așa se întâmplă și cu țara mea. Trebuie însă să discutăm și să vedem dacă suntem de acord cu propunerile comisiei, care nu mi se par suficient de ambițioase în această privință. Există Uh, o inegalitate și o lipsă de um, echitate în ceea ce privește situația relativă a statelor membre, pe care trebuie să o corectăm. Trebuie deci să discutăm și să convenim. Avem așadar propunerile Comisiei și uh, având în vedere repartiția resurselor financiare pe ansamblu țărilor, cred că putem avea un uh, punct uh, de plecare. Dar cred că trebuie să abordăm uh, problema reformei PAC, încercând să rezolvăm chestiunile pe care le-am menționat deja. Suntem așadar la dispoziția dumneavoastră întru totul dorniș să, deschidem, să discutăm un compromis acceptabil pentru toată lumea și care să fie în măsură să reechilibreze situația cu adevărat. În fine, Guvernele sunt uh, foarte conștiente de problema ecologizării necesare a agriculturii, dar trebuie să vedem în ce fel uh, se va face acest lucru. E bine, aici părerile sunt împărțite. Care sunt măsurile care trebuie propuse aici? Deci trebuie să ne punem de acord asupra metodelor de a face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, Luis. George Lyon acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și bine ați venit, doamnă ministru. Îmi cer scuze că am ratat prânzul uh, cu dumneavoastră. Nu am fost N-am putut să ajung, dar cred că colegul din Suedia mi-a ținut locul. Am înțeles că a fost uh, un prânz foarte plăcut și foarte interesant Uh, în care s-au uh, strâns, uh, să spunem, foarte mult relațiile. Bun, și acum dacă pot să trec și la aspectele, să spunem, mai serioase, permiteți-mi să spun în primul rând că salutăm prioritățile dumneavoastră privind creșterea uh, Uh, durabilă și ecologică ca prioritate a președinției dumneavoastră. Ați subliniat nevoia de ecologizare, de simplificare. Uh, acum, sigur că unii asociază ecologizarea cu mai multă birocrație. Nu cred că e neapărat așa. Cred că trebuie putem găsi uh, metode novatoare de producție care să permită o agricultură durabilă și ecologică și uh, așteptăm cu mare nerăbdare să lucrăm împreună cu dumneavoastră pe această temă. Am avut relații foarte bune cu președinția polonă și sperăm ca acest lucru să continue. Am avut întâlniri uh, cu ministrul uh, polon de foarte multe ori. Am discutat în legătură cu propunerile comisiei și sper că vom face progrese pe această temă și în următoarele șase luni. Aș vrea însă să vă întreb ce părere aveți Uh, despre progresele care se pot uh, face of the uh, CAP reform. Uh... legătură cu reforma CAP uh, și cu uh, CFM. Cadrul financiar multi, multianual, uh, pentru că asta face uh, o parte foarte importantă, de fapt este chiar la baza gândirii noastre, deoarece va asigura bugetul acestui uh, proces. și fără de asta nu putem să progresăm așa cum ne-am uh, dorit. Mai am câteva aspecte legate de Uh, sănătatea animală, pentru că comisia noastră este foarte îngrijorată de faptul că nu se uh, respectă cerințele privind bateriile de creștere a păsărilor, și uh, există foarte, un număr foarte mare de păsări care nu beneficiază de condițiile de sănătate animală necesare în multe dintre statele membre. Am dorit să vedem că se fac progrese aici pentru ca producătorii din acele state membre care au uh, investit uh, sume foarte mari pentru a respecta aceste cerințe să nu fie dezavantajați și să facem uh, progrese rapide, adică celelalte state membre sau producători care nu au făcut-o să o facă de acum încolo. Apoi, Până la sfârșitul acestui an trebuie să uh, respectăm uh, cerințele rerun of the HENS directive where many member states toate în legătură cu aceste baterii Mm, și, într-adevăr, există foarte mulți producători din unele state membre care nu respectă aceste cerințe și dorim să ne asigurăm că se vor face presiuni acelor uh, state membre care nu vor reuși să respecte termenul uh, final uh, să fie încurajați să, să grăbească acest, acest proces. Așadar, v-aș ruga Eh, să ne spuneți cum credeți că va progresa președinția daneză pe această temă. Sunt convins că vom avea relații de lucru și foarte bune și o colaborare foarte fructoasă. Mulțumesc! Mulțumesc, George, și acum Jim Nicholson. Mulțumesc foarte mult! M-a luat puțin prin eh, surprindere, pentru că există o serie de aspecte, unele au fost eh, discutate, uh, Uh, altele mai puțin. Sigur că bugetul e unul foarte, unul foarte important și de el depinde viitorul nostru. Mai este o chestiune de care tot vorbim de ani de zile, volabilitatea pieței, controalele, uh, ce se întâmplă aici, pe piață. Eu am fost raportor la pachetul privind produsele lactate, și m-am ocupat de felul în care se produce, ce se, cum se prelucrează laptele respectiv, și, dar problema e că nu avem niciun fel de control cu ceea ce se întâmplă după aceea în uh, lanțul de comercializare. Uh, și dacă nu reușim să punem aici niște controle, vom avea în, continuitate, în continuare o mare volabilitate a uh, pieței. Eu am menționat uh, deja, v-am spus deja uh, acest lucru, vreau să o repet. Eu cred și uh, doresc cu multă tărie să reducem birocrația, să introducem acea simplificare. Și George a spus că acest lucru se poate face, abia aștept să văd cum, dar cred că dacă se introduce acest lucru în pilonul 1, Uh, acest nivel va crește în loc să scadă. Apoi, în legătură cu vizitele și controlele um, fermelor, uh, eu cred că ar trebui să se întâmple doar o dată pe an și atunci când se face această vizită să se facă toate controlele uh, necesare. Uh, în ceea ce privește cerințele privind uh, bateriile de păsări. Tocmai a fost uh, menționat. Suntem la mijlocul lui ianuarie, știm foarte bine care e situația, știm care sunt cifrele și vă rugăm să puneți presiune în continuare pe cei care nu au nu se supun acestor cerințe. Acest lucru s-a introdus din punctul de vedere al sănătății animale și nu pentru că a venit uh, Uh, din partea uh, consumatorilor. Și asta trebuie să facem în toate statele membre. Apoi, în, uh, doresc să mai reacționez și la cele spuse mai devreme. În legătură cu reforma până 2014 și pe ce cale o să apucăm. Continuăm să importăm în statele membre foarte multă mâncare. Iar producătorii din țările respective, din acele țări, nu se apropie deloc de standardele de sănătate animală sau de oricare alte standarde. Dacă închidem ochii la acest lucru și continuăm uh, să permitem uh, acest lucru și uh, în schimb să-i obligăm pe producătorii noștri și să le legăm mâinile la spate, atunci ajungem într-o situație complet uh, inechitabilă uh, și care îi face pe agricultor să spună că această politică agricolă comună nu mai funcționează în avantajul meu. Uh, și de aici apar o serie întreagă de probleme. Unii au uh, niște probleme foarte serioase. Uh, nu se negociază uh, de către Uniunea Europeană cu țările Mercosur și care va fi rezultatul. Eu am fost unul dintre cei care ne-am dus în Brazilia, acum 5 uh, bani. 5 ani. Uh, m-am întors și am uh, provocat comisia cu întrebări. Nu au fost nu a fost atunci luată în seamă o serie întreagă de, de lucruri și am constatat că um, nu se întâmplă o grămadă de lucruri care să permită apropierea acelor producători de standardele noastre și cred că acest lucru continuă. Iată o situație inacceptabilă care este în dezavantajul agricultorilor noștri de fiecare dată. Un lucru pe care ei nu pot să îl uh, înțeleagă. Uh, vă doresc mult succes în următoarele șase luni. Doamnă președinte, vă așteaptă șase luni grele și uh, presupun că, așa cum ați spus de la început, consilierii și oamenii dumneavoastră nu vor avea prea mult timp liber pentru că e foarte, foarte mult de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Martin. Äh, Doamnă ministru, și eu vă doresc mult succes pentru următoarele șase luni. Ne-ați spus uh, cu ce trebuie să ne ocupăm în următoarele șase luni. Noi, uh, dumneavoastră, mai aveți șase luni înainte, noi avem doi ani înainte. Mi-a plăcut foarte mult când mi-ați spus că da, sunteți pentru ecologizare, se pare că există un consens, doar că interpretăm acest termen foarte diferit. Pe de o parte ați spus că sunteți pentru agricultură orientată pe export. Danemarca joală un rol important aici, însă nu e un standard absolut să orientăm totul pe export. De aceea ar fi bine dacă în programul dumneavoastră de lucru v-ați axa și pe faptul că există un import foarte puternic și importul e în continuare mai mare decât exportul în economia europeană. Există 300 de milioane de hectare de teren care sunt cultivate pentru foraje, pentru animale. Trebuie să se țină cont și de acest aspect într-o reformă nu totul e foarte logic și nu totul funcționează așa cum trebuie. Și trebuie să ținem cont de aceste aspecte pentru o bună circulație. Ați vorbit despre bunăstarea animalelor și protejarea lor. Da, cred că trebuie să fie un punct pe care să ne concentrăm, însă există probleme foarte mari de punere în aplicare nu cred că Consiliul trebuie să vină cu propuneri noi, ci trebuie să punem în aplicare ceea ce avem deja cu consecvență. Acest lucru se întâmplă nu doar în cazul bateriilor pentru păsări, ci și în multe alte regulamente. Există probleme cu implementarea și acest lucru ne face foarte nefericiți. Mă bucur că doriți să puneți un subiect pe programul dumneavoastră de lucru. E o discuție pe care și noi o avem și anume în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. 250.000 de decese doar în Uniunea Europeană, tocmai din cauza acestei rezistențe antimicrobiene, e o temă cu care dorim să ne ocupăm și noi și, pe care, și cărea să îi acordăm o atenție centrală. Are de-a face cu creșterea animalelor. Există studii care arată că uh, la fiecare pui în 30 că cred că trebuie, puii au mare sunt hrăniți cu foarte multe antibiotice în cele 35 de zile de viață, așa că e un punct foarte important și, și Parlamentul trebuie să ia o poziție. E nevoie neapărat de acțiune în acest punct. Uh, trebuie creșterea animalelor devine tot mai industrializată și de aceea acest punct trebuie să se regăsească pe ordinea de zi. Și în ultima sesiune parlamentară am vorbit despre irosirea alimentelor. În anul 2014 acesta ar trebui să fie anul împotriva risipirii alimentelor. Pe de o parte cerem o producție mai mare, dar pe de altă parte știm că 30-40% dintre alimente sunt pur și simplu aruncate. Aceasta este realitatea și trebuie să rămână un subiect de dezbatere pe timpul președinției dumneavoastră. Ce m-a uimit la discuția de la prânz și vorbesc despre acest lucru, deși colegii mei au atins acest punct sub diferite forme, ați spus că da, e nevoie de ecologizare, în anumite regiuni e neapărat nevoie și e posibil, dar în alte zone, zone trebuie să fie crescută activitatea. Eu nu văd lucrurile așa. De exemplu, în Bavaria lucrurile merg bine, aici uh, se, pot, se poate introduce ecologizarea astfel încât în Danemarca să se poată produce mai mult. Nu cred că acesta este obiectivul reformei, propunerii de reformă. Ne dorim o ecologizare în linii mari, în toată Europa și nu ne dorim ca regiunile care deja o duc bine să o ducă și mai bine. Cred că aici e o neînțelegere. Trebuie să fim foarte atenți la această reformă, să fim atenți ca agricultura să aibă un echilibru, să nu spunem cei care o duc bine să o ducă și mai bine, iar cei care stau prost să o ducă și mai prost. Nu acesta trebuie să fie scopul măsurilor de ecologizare. Și cred că în acest punct mai avem multe discuții înainte. Mulțumesc! Bine, grație, Martin. Mulțumesc, Martin. Acum, uh, Agnew, ultimul coordonator. Thank you very much. <clears throat> Good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua, doamnă ministru. Nu este o surpriză pentru nimeni din, acest, din această comisie dacă încep să vorbesc despre ouă. Sigur că unii mi-ar putea spune că eu sunt cel acoperit de murdărie de ou pentru că noi am promis să, să asigurăm conformitatea în urmă cu 18 luni. Încă nu s-a întâmplat. Foarte multe dintre găinile noastre încă stau în cuști. Dar aceste păsări nu au fost cuprinse într-o schemă opțională. Și în plus, la noi s-a întâmplat o congestie foarte mare. Au încercat să scoată toate aceste păsări uh, înainte de Crăciun, într-o perioadă de timp foarte scurtă, logistic era imposibil. Așadar, uh, la noi se monitorizează agresiv uh, efectivul de păsări din uh, cuști, însă în ultima vreme pot să vă spun că numărul păsărilor din cuști a scăzut uh, cu jumătate și vom elimina această problemă. Mă interesează foarte mult însă ce se întâmplă în Republica Ceh la momentul de față. Acolo, dacă sosesc ouă importate din țări învecinate care nu sunt de conformitate, cehii le returnează peste graniță. Ei bine, în Marea Britanie, ministrul agriculturii spune că noi nu putem face acest lucru pentru că ar însemna să încălcăm dreptul comunitar. Dar dacă cehii pot să o facă, nu văd de ce n-ar putea să o facă și britanicii. Așa că, la următoarea reuniune a Consiliului de Ministri, poate ar putea să invocați acest lucru. Dacă cehii pot să o facă, atunci putem să o facem și noi ceilalți pentru că asta ar însemna că putem să scoatem păsările din cuști foarte rapid. Aveți doar șase luni la dispoziție, doamnă ministru, dar aveți totuși ocazia să aduceți o contribuție care să conteze. Poate că în mandatul dumneavoastră vom reuși să scoatem și ultima pasăre din cușcă. Trecând la reforma PAC, ceea ce numim noi uh, zone de interes ecologic, scoaterea lor din, circ și scoase din circuitul agricol, eh, ei bine, aici abordarea mea este tipică. Procentul prevăzut este de 7%, dar 1,5% din eh, firma mea deja este acoperit de garduri și de uh, eh, gropi, de tot felul de vegetație. Și în plus, uh, mai am vreo 2% care deja este acoperită de o schemă de ecologizare adunând toate aceste procente, se dovedește că eu practic trebuie să mă las de agricultură, că nu mai mi iese. Mi se spune că trebuie să fac acest lucru pentru că dacă scot uh, o parte din teren din circuitul agricol, se va îmbunătăți vremea la nivel global, ceea ce mi-e greu de crezut. Apoi, rotația culturilor, un alt lucru sensibil în reforma PAC nu este suficient să ai pajești permanente, trebuie să ai uh, trei culturi diferite pe lângă. Eu uh, vă spun că acest lucru îi va afecta foarte tare pe micii fermieri, mult mai mult decât pe cei care au exploatații mari. Am explicat ieri și vă mai spun și astăzi, dacă puteți să-l convingeți pe comisarul Cioloș să crească pragul, ar fi foarte bine. Asta trebuie făcut. Să ridicăm pragul până la o cifră mai, mai normală pentru că altfel micii proprietari vor fi foarte dezavantajați. Uh, George uh, ar fi trebuit să vorbească despre elegibilitate, n-a făcut-o, voi vorbi eu. Uh, probabil că până probabil că în următorii doi ani vom avea niște zone gri, niște zone de umbră, iar tinerilor fermieri le va fi îngreunat accesul pe piață, deși această reformă ar trebui să le ușureze accesul. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc, Agnew. Dau cuvântul și celorlalți deputați. Sunt 13 înscriși la cuvânt. O să vă rog să vă limitați în timp. Mai întâi domnul Caniete și apoi Tarabela. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā ministrs kundze. Es, eh, no... Mulțumesc, domnule președinte, dragă doamnă ministru. Aș dori, într-adevăr, ca președinția daneză să se bucure de succes uh, în uh, aceste provocări și în sarcinile pe care vi le-ați uh, stabilit în cadrul reformei PAC. Am o întrebare. Am auzit deja de mai multe ori că unul dintre scopurile președinției uh, daneze în timpul negocierilor privind bugetul este acela de a obține o reducere pentru exploatațiile vizate de PAC. Și de aceea vreau să vă întreb, doamnă ministru, dacă bugetul pentru PAC va scădea, atunci va fi mai ușor pentru președinție să obțină plăți directe mai corecte Uh, și o politică agricolă mai uh, echilibrată? Părțile interesate din Letonia au cu toții acele întrebări pe care le pun și cei din celelalte țări, de fapt. Pentru noi însă este deosebit de important ca agricultura să beneficieze de plățile directe corecte și care să nu fie mai mici de 80% din uh, media europeană. Mulțumesc! Grazie, onorevole Tarabella, poi Scott. Domnul Tarabella și apoi Scota. Mulțumesc! Doamna ministru, pe lângă prioritățile pe care vi le-ați fixat, aș vrea să mai invoc încă una, menționată și de domnul Nicholson, și anume volatilitatea extrem de mare a prețurilor alimentelor. Putem vorbi și despre OCP, despre OCP-urile unice, care și ele fac obiectul unui raport important. Aș vrea să știu dacă credeți că trebuie să acordăm mai multă putere producătorilor care sunt veriga slabă în lanțul de aprovizionare. Industria agroalimentară este foarte concentrată, uh, comercianții dețin foarte multă putere, deci uh, ar trebui să încercăm eventual să sacrificăm puțin regula sacrosanctă a concurenței pentru a acorda mai multă putere producătorilor. Accesul la piață, de asemenea, este o problemă importantă. Eu cred că se pune prea puțin accent pe ea în propunerea Comisiei. În Parlament încercăm să o îmbunătățim și um, vă avertizez asupra pericolului tot mai mare al volatilității prețurilor la produsele de bază. Evenimentele climatice adverse sunt tot mai, ad, sunt tot mai adverse, mai, mai grave și există o tot mai mare speculare cu privire la alimentele de bază. Ei, acesta fiind contextul, aș vrea să știu dacă putem uh, conta din partea dumneavoastră pe un sprijin pentru orice măsură sau pentru măsuri care în cadrul PAC, în cadrul OCP-urilor, care să rezolve problema volatilității care dăunează atât de mult uh, producătorilor agricoli și, de fapt, tuturor celor care trăiesc în agricultură. Grazie, Marc. Mulțumesc, Marc. Giancarlo Scotta și apoi domnul Dorfman. Doamna ministru, doamna președinte, mai întâi uh, felicitări Sper să vă îndepliniți uh, activitatea cu succes în următoarele șase luni. Noi, în această comisie, am încercat să cooperăm deplin cu celelalte instituții și cooperarea trebuie să rămână cheie în activitatea noastră. Interesul nostru este să-i ajutăm pe fermieri, fermieri care, prin munca lor de zi cu zi, ne pun nouă pe masă europenilor alimente. Grație tratatului de la Lisabona, acum um, încercăm să reformăm această politică foarte importantă pentru comunitatea noastră. Evident că nu putem irosi această oportunitate. Trebuie să încercăm să obținem uh, un impact pozitiv pentru cetățenii noștri, să promovăm o agricultură durabilă și verde. Eu sper că, împreună cu președinția dumneavoastră să putem îndeplini aceste obiective. Deși ar putea să apară probleme în ce privește uh, definirea politică astfel încât să dăm satisfacție tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ira Ceperez. Listă. Um... Domnul Dorfman, mulțumesc, doamnă ministru. Vreau să spun două lucruri despre reforma PAC și apoi câte ceva în ceea ce privește calitatea. Colega Calniete a spus înainte că ne dorim o distribuire echitabilă a fondurilor în cadrul PAC. Însă acest lucru nu are de-a face doar cu distribuirea între statele membre despre care se tot discută, ci și în interiorul statelor membre, între întreprinderile din același stat membru. Vă dau doar un număr din statul meu, din Italia, există 20 de regiuni care primesc cele mai multe plăți din primul pilon, 150 de euro pe hectar, și regiunile care primesc cel mai mult primesc 510 euro. Deci vorbim despre niște diferențe foarte mari. În discuțiile noastre cred că ar trebui să ținem cont și de acest fapt. Un al doilea punct, ecologizarea. Vreau să continui cele spuse de Albert Des înainte. Cred că atunci când vorbim despre ecologizare, trebuie să ne gândim din nou dacă nu ne dorim să fie la mai, mai degrabă un model consolidat a ceea ce există în cel de-al doilea pilon. Am văzut ce s-a întâmplat cu programele de mediu din al doilea pilon. În unele state nu s-a întâmplat nimic, în timp ce în altele s-au alocat multe fonduri tocmai pentru această măsură. Așa că Cred că calea pe care vrem să o urmăm în ceea ce privește ecologizarea nu e cea bună. Aici mai avem multe îmbunătățiri de făcut. Apoi, regulamentul privind calitatea. Sunt raportor din umbră la acest dosar și cred că e foarte important ca Consiliul să acționeze. Am trecut deja la discuțiile tripartite. Uh, și avem un punct important de rezolvat și anume programarea producției de către organizațiile de producători. Dacă nu se ajunge la un consens care să convină și Consiliului și Parlamentului, atunci cred că nu vom avea un acord în prima lectură și va fi nevoie de o a doua lectură. Apoi ne-ați vorbit și despre dosarul legat de vin în cadrul reformei agricole, sunt raportor în Parlament și pe acest dosar și vom încerca să avansăm lucrurile cât de repede e posibil, pentru că e adevărat ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu situația actuală. Mulțumesc! Grazie, Herbert! Mulțumesc, Herbert, Irace și apoi domnul Doț. Doamna Doț. Gracias, señor președinte. señora ministra. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și sper că toată această energie de care ați dat dovadă se va transpune și în niște rezultate concrete la finele celor șase luni. Sunt uh, convinsă că dacă cooperați cu această comisie, veți putea obține acele rezultate. Acum, în ce privește reforma PAC, urmează o dezbatere foarte amplă, în care sperăm să avem și noi o contribuție. Am uh, încercat și în uh, mandatele anterioare și în Consiliu să ne exprimăm părerile și o vom face în continuare. Pe scurt, în lucrările dumneavoastră vă rog să țineți seama de un lucru care mi se pare fundamental și anume de diversitatea care există la nivelul agriculturii europene. În Europa avem uh, foarte mari diferențe și cu siguranță un agricultor danez nu seamănă cu un agricultor spaniol sau dintr-o altă țară. Trebuie să nu uităm acest lucru. Să nu uităm de acest lucru când discutăm despre plățile directe, despre ecologizare și alte chestiuni. Toate aceste aspecte trebuie văzute prin aceeași prismă a diversității. Eu împărtășesc uh, rezervele coordonatorului socialiștilor cu privire la chestiunile financiare și în Parlament am vorbit uh, de multe ori despre faptul că ne confruntăm cu provocări noi. Majoritatea celor care suntem prezenți aici știm care sunt provocările care ne așteaptă. Bugetul este prima dintre acestea, pentru că dacă nu avem un buget, nu știm exact care sunt alocările, nu vom putea face și, față și celorlalte provocări. Domnul Dorfman a vorbit despre pachetul de calitate. Ei, de luni de zile lucrăm la acest pachet, am colaborat uh, strâns cu președinția poloneză, sper să continuăm să facem la fel și cu dumneavoastră. Avem deja câteva contacte reciproce și, uh, să știți, lucrările sunt foarte avansate în acest dosar. am uh, obținut un acord uh, cu privire la aproape 80% din conținutul pachetului de calitate și un lucru pe care l-am spus de mai multe ori uh, este referitor la volume. Așa că aș ruga președinția să facă un efort ca în mandatul dumneavoastră să se faciliteze această dezbatere, să se faciliteze dialogul cu Consiliul. Sper ca mai târziu să putem uh, discuta concrete lucrurile pe care suntem de acord, lucrurile pe care nu suntem, dar haideți măcar să inițiem o dezbatere, pentru că altfel va fi imposibil să ajungem la un acord între Consiliu și Parlament în prima lectură. Sper să dați curs acestor rugăminți ale mele și să cooperați cu noi. Referitor la păsări, da, și mie îmi pasă de bunăstarea păsărilor, întotdeauna se vorbește despre ele, dar păsările nu sunt sigurele animale. Mă îngrijorează și soarta oilor, de exemplu. De exemplu, etichetarea electronică la ovine este o cerință la fel de importantă ca și uh, bunăstarea la păsări. Deci, haideți să încercăm să vedem că mai sunt și alte tipuri de animale. Onorevole Dots, poi Ranz Garcia. Mulțumesc foarte mult. Da, domnule președinte, și eu... Și eu vreau să mulțumesc doamnei uh, ministru pentru prezentare. Am fost puțin uh, dezamăgită Ehm, că nu am găsit mai multe detalii în această prezentare. Cred că în prezent eh, comisia noastră discută această reformă de vreo 2 ani și jumătate. S-a vorbit eh, deschis și cred că, de fapt, cu toții ne dorim mai multă îndrumare, mai multe, mai multe detalii atunci când discutăm aceste chestiuni. Am uh, totuși eu câteva comentarii. Ați vorbit de o politică simplificată. În ultimii ani și în ultimele luni am vorbit cu agricultorii din în uh, nordul uh, Irlandei, din circumscripția mea, și mi-au spus că propunerile comisiei sunt foarte complexe și creează mai multe poveri administrative și pentru agricultori și mai departe. Și aș vrea să știu dacă uh, Președinția daneză are niște idei privind această simplificare. Eh, tot vorbim de treaba asta, e ca Sfântul Gral, eh, dar nu reușim să o facem. Avem nevoie de o politică agricolă comună care să fie ușor de administrat și care să nu pună povere administrative, ca și alt sector economic. Deci vreau să știu dacă președinția daneză are idei în legătură cu simplificarea PAC. Cât privește ecologizarea, vorbiți despre acest lucru în viitor. Dar aș vrea să știu, pentru că agricultorii pe care îi reprezint vor să știe, dacă credeți că aceste măsuri ar trebui să fie plasate în pilonul 1. Credeți cu adevărat că aceste măsuri de ecologizare de acolo vor reuși să promoveze un mediu bun și sănătos sau, așa cum am arătat și ieri în comisia noastră, dacă nu va fi mai greu pentru agricultori. În nordul Irlandei avem uh, exploatații foarte, foarte mici uh, și această rotație a culturilor este mult prea uh, prescriptivă și nu va fi viabilă, care este dezavantajoasă pentru agricultori. Agricultorii pe care îi reprezint vor să știe dacă președinția daneză are un mesaj foarte clar, pentru că Comisia nu reușește să le transmită. În legătură cu ce înseamnă păsunea, pășunea, fâneața, toate celelalte, pentru că uh, vrem să îi ajutăm pe acești agricultori uh, și sigur că sunt de acord cu dumneavoastră că uh, agricultura trebuie să pătrundă pe noi piețe, dar vrea să știu și părerea dumneavoastră în legătură cu aceste obiective și acordurile comerciale urmărite de comisie, dacă ele trebuie făcute pe seama agriculturii. Uh, am vorbit dimineață despre Fondul European de Ajustare la Globalizare și motivele de includere a agricultorilor în acest fond. Se pare că Comisia deja și-a ridicat mâinile și a recunoscut faptul că uh, agricultorii europeni vor fi afectați negativ. Dar vreau să știm ce gândește președinția daneză pe această temă. O să mă opresc, deși aș putea să continui foarte mult uh, timp. Avem tot felul de idei în legătură cu uh, oile, cu bateriile, cu pui. Avem nevoie însă de o îndrumare Apoi, în legătură cu OMG-urile, în care nu avem suficientă orientare. Deci sunt aspecte cu toate foarte complexe și foarte provocatoare, dar sunt convins că președinția dumneavoastră va face față cu succes. Mulțumesc. Franz Garcia acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult doamnei ministru pentru această discuție pe care o avem astăzi împreună. Înțeleg că unul dintre aspectele cele mai importante se leagă de bunăstare animală și viitorul PAC. La primul, aș vrea să nu ne mai tot ascundem după degete și să folosim dovezile științifice legate de sănătatea animală. Instituțiile europene au uh, aprobat, de fapt, uh, până acum, uh, au fost doar niște regulamente bazate pe superstiții. Ori asta e o prostie, pentru că în momentul în care te afli într-o criză, iată că mm, producătorii și unele state membre se găsesc într-o situație foarte dificilă. În al doilea rând, ați vorbit despre reforma PAC. E bine, asta mă frământă foarte tare pentru că eu uh, vin dintr-un stat membru în care viitorul PAC este, de fapt, viitorul multor familii. Acest viitor va defini uh, viabilitatea exploatațiilor lor sau nu. Vorbiți despre ecologizarea PAC, despre condițiile uh, aferente și Credem că acest lucru uh, nu se aplică unor sectoare precum uh, producția orezului sau a măslinelor uh, sau producția în sere ceea ce înseamnă că nu se va putea aplica în multe situații din țara mea. De aceea, nu cred că ar trebui să ne concentrăm doar pe producția din centrul și respectiv din nordul Europei. ci trebuie să facem progrese cu privire la ansamblul Uniunii. Vreau să mai vorbesc și despre uleiul de măsline. Aici avem două chestiuni. Avem pacul și prețul de referință. Prețul de referință e foarte scăzut, e complet depășit și uh, acest sector economic se află într-o situație foarte dificilă. Ori noi nu-l ajutăm deloc. Când încercăm să îl ajutăm, facem niște lucruri care, până la urmă, nu fac decât să blocheze uh, sau să limiteze inițiativa privată. Uh, autoritățile din uh, multe state, pur și simplu, autorităților nu le pasă de sectorul produselor primare și de situația acelor producători. Mai avem uh, și un raport privind regiunile ultraperiferice uh, și din partea Comitetului privind pescuitul. Și avem și acolo niște întrebări. Niște lucruri foarte uh, importante pentru oamenii din acele regiuni. Președintele, mulțumesc, uh, doamna Garcia, și acum uh, vicepreședintele Paulson. Fru minister, om djuromsorg o antibiotică antibioticaresistență. Mm, da, mulțumesc foarte mult și bine ați venit, doamna ministru. Ați vorbit despre sănătatea animală și rezistența antimicrobiană. E, astăzi nu o să vorbesc despre asta, deși sunt raportor în acest domeniu. E, ceea ce mă îngrijorează pe mine în această dezbatere este, birocrația. Pentru că mă tem să nu ajungem până la urmă să avem un sistem mai complicat decât cel de azi. E, și datoria noastră este aceea de a crea o legislație clară și precisă pentru ca toată lumea să aibă într-adevăr posibilitatea să înțeleagă uh, singur și nu să vină uh, nu, și numai funcționarii comisiei și a instituțiilor să priceapă despre ce e vorba. În același timp, mă gândesc și la libertatea individuală nu? a fiecărui agricultor, de exemplu, de a putea să producă și să trăiască din produsul muncii sale. Cred că avem nevoie de multă inovare, de experiențe noi, de idei noi, de concepte noi, tehnici noi, care sunt absolut necesare. Trebuie să le dăm acestor oameni posibilitatea și șansa în uh, oriunde și peste tot în Europa, deci șansa de a-și testa ideile ca să vadă dacă funcționeze. Ori treaba asta astăzi nu se face în Europa. Mai știm, pe de altă parte, că trăim într-o lume uh, care s-a scufundat oarecum în această criză financiară și bancară, și mă întreb ce fel de încurajări uh, putem da agricultorilor? Care sunt agricultorii care pot uh, să se împrumute pentru a-și testa ideile novatoare? Pentru ei trebuie să facem ceva și trebuie să facem acest lucru în Europa. Era ceva în sensul ăsta în Suedia în anii 80, deci un împrumut garantat uh, care permitea acestor oameni să-și pună în practică ideile. Puteau să se ducă la bancă, nu, și să ceară un credit. Cred că avem nevoie de un sistem asemănător. În pilonul 2 ar trebui cel puțin să încercăm să lucrăm la nivelul politicii regionale, și anume să încercăm să creăm un sistem asemănător în domeniul politice, politice agricole. Și vin cu două exemple, numai două. Cred că este absolut esențial, de exemplu, în domeniul protecției animalelor. Există astăzi dovezi științifice care demonstrează că există sisteme cât se poate de eficace de hrănire a animalelor și care simplifică viața uh, agricultorilor, uh, făcând ca producția să fie de mai bună, căleta, de mai bună calitate uh, și efectele asupra sănătății publice sunt mai bune, crescând în același timp randamentul. Dacă am crea un astfel de sistem pentru Uh, eu știu, pentru vaci, pentru uh, porci și alte animale, e bine, trebuie să dispunem de fondurile necesare pentru a cumpăra uh, aceste echipamente. Apoi, o altă problemă. Agricultura este răspunderea noastră a tuturor și schimbările climatice și eficiența energetică. E bine, pentru asta există astăzi suficiente cunoștințe și dotări tehnice pentru ca agricultura europeană să poată să devină autosuficientă din punct de vedere energetic. Dacă ar fi să folosim toate deșeurile uh, pentru a produce energie, de exemplu biogaz uh, și mai departe, ar fi foarte bine. Ori asta se poate face și am putea în felul ăsta face și economii de combustibil. Iar uh, în același timp, agricultura își va reduce uh, emisiile de uh, gaze și uh, deșeuri nocive. O serie întreagă de lucruri se pot face, trebuie să ne gândim la ele și cred că merită să facem acest efort. Poate că am uh, ieșit puțin în afara discuției privind uh, politica agricolă comună în sine, dar mi-aș dori uh, să profităm de această ocazie să ne gândim la viitor cu mai multă imaginație, să ne gândim la libertatea care trebuie respectată în acest spațiu al inovării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Paulson! Doamna Brita Reimers, mulțumesc, mă bucur că putem să discutăm despre acest subiect astăzi. Tocmai la începutul muncii noastre am uh, urmărit discuțiile până acum și aveți un program de lucru gigantic. Doar când vedem acest program ne facem multe griji pentru că vorbim de o Europa cu două viteze în sectorul agricol. Vorbim despre două teme foarte departe una de cealaltă când vine vorba de punerea în aplicare a textelor legislative. Acestea reprezintă o problemă pentru concurență, așa că trebuie să fim atenți, pentru că nu putem să afectăm concurența prin uh, implementarea textelor legislative, fie că vorbim de găini sau de alte domenii. Oriunde se poate implementa bine, trebuie să acționăm cât mai repede. Și cu bunăstarea animalelor e o problemă. Ceilalți nu reușesc să fie alături de noi. Nu putem găsi niște standarde unice, de bază. Și dacă acest lucru nu se poate face, atunci vom avea probleme foarte mari. Pentru că acei fermieri care reușesc să se adapteze condițiilor care li se cer vor avea de suferit pe piața de concurență. Sunt lucruri la care trebuie să găsim un răspuns. Toate costă, de fapt. Nu putem să separăm lucrurile. Cine va suporta aceste costuri? Cine suportă costurile trebuie să aibă un avantaj pentru ele și aceste avantaje trebuie să, re- să intervină foarte repede, să nu existe totdeauna doar dezavantaje. E o mare problemă în agricultură și de aceea trebuie să vedem dacă inovarea și progresul nu sunt de fapt niște dușmani ai Europei acum, cât da, trebuie să avem curaj să încercăm lucruri noi, să le acceptăm, acestea să poată să fie puse în practică. Pentru că dacă le implementăm, dacă nu le implementăm, cum ne dorim să mai jucăm un rol important pe piață? În foarte multe domenii suntem depășiți și nu ne putem permite acest lucru ca economie europeană. Dacă urmărim întregul pachet, trebuie să fim foarte atenți ca progresele să nu fie îngrădite de discuțiile legate de buget și de cadrul financiar. În pofida crizei trebuie să ne facem niște planuri pentru viitor, însă nu știm de ce fel de mijloace financiare vom dispune. Avem nevoie de un cadru financiar, pentru că altfel nu putem spune ce ne dorim să facem. Nu putem pur și simplu să spunem de la ce vrem să pornim, ce vrem să facem, dar pur și simplu să nu avem posibilitățile financiare. Vom avea probleme foarte mari în ceea ce privește punerea în aplicare. Și de aceea cred că, mai ales în sectorul uh, bugetar, trebuie să se facă progrese, să se dea un semnal încotro ne putem îndrepta. Trebuie să fim atenți și la ecologizare. Și acolo ați spus că ne dorim mai multă flexibilitate, nu ne dorim să fie crescută povarea birocratică. Dacă ne dorim aceste două elemente, atunci poate și dumneavoastră din Danemarca trebuie să fiți mai atenți, să vedeți ecologizarea mai mult în al doilea pilon, pentru că acolo flexibilitatea e mai mare. În primul sector lucrurile nu stau așa, e vorba de niște standarde europene nu atât de flexibile. Situația în Europa este foarte diferită, agricultura în Europa Europa e foarte diferită și trebuie să, ține să ținem cont de acest aspect. Dacă ne uităm la noile state membre, acestea se află la un alt nivel de dezvoltare. Există diferențe foarte mari între nord și sud și cred că va fi foarte greu să găsim o structură în primul pilon care să fie potrivită tuturor. De aceea trebuie să ținem cont de acest fapt. Există o împărțire între noi state membre și vechi state membre și există, vor fi probleme foarte mari pentru acele state membre în care nu a avut loc încă niciun fel de aliniere. Și trebuie să vă spun foarte sincer că aștept și din partea Consiliului să discute despre această problemă și cum trebuie ea abordată, pentru că până în anul 2020 vrem să o eliminăm. Și atunci trebuie să avem un fir clar. Am văzut și în Germania ce se întâmplă, au existat foarte multe discuții în legătură cu bateriile, foarte multe certuri eforturi. Vă așteaptă o muncă foarte importantă în fața dumneavoastră dacă într-adevăr doriți să puneți în aplicare toate aspectele despre care ne-ați vorbit astăzi. Mulțumesc! Grazie Britta e ora uh, do la parola all'onorevole Chaldemos e poi dopo si prepari Iar. Tak for det, herr formand. Og eh, kære fru minister, kære Mette. Doamna Chaldemos, mulțumesc! Doamnă ministru, bine ați venit în Parlamentul European! Spuneți că personalul dumneavoastră nu va prea dormi în următoarele șase luni. Probabil e adevărat, dar cred că nici dumneavoastră nu veți dormi prea mult, pentru că vă așteaptă o muncă foarte dificilă. Programul danez e unul foarte ambițios. Însă vă mulțumim pentru acest fapt, pentru că avem nevoie de un program ambițios în acest domeniu. E clar că există diferite interese în joc, există opinii diferite, însă avem nevoie de o politică comună clară și ecologică. Am două întrebări. În primul rând, ce părere are președinția în ceea ce privește irosirea alimentelor? Anul trecut, am adoptat o rezoluție în care spuneam că ne dorim să se înjumătățească risipirea alimentelor în, Euro- în Uniunea Europeană până în 2020. Apoi ați menționat rezistența antimicrobiană. Însă, Vede președinția vreo posibilitate prin care să li se interzică medicilor veterinari să vândă tocmai acele medicamente pe care le-au prescris? Ar putea fi o cale de urmat și aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră în acest sens. Apoi, mulți colegi au vorbit despre următoarea problemă. Diferitele viteze de implementare în ceea ce privește bunăstarea animalelor și legislația în agricultură în Uniunea Europeană. Va încerca președinția daneză să deschidă o dezbatere cu Consiliul despre cum ne-am putea noi asigura pe viitor că legislația este implementată cât de rapid este posibil și într-un fel mai consistent în întreaga Uniune Europeană. Acest aspect e foarte important și există foarte multe regulamente în acest domeniu, dar care nu sunt uh, respectate în statele membre. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-ați avut cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ministru, că vă aflați în rândul nostru. Ați venit între niște vremuri foarte interesante alături de noi și sperăm că vom reuși să progresăm împreună în ceea ce privește PAC. Sperăm că vom merge în direcția potrivită. Am niște observații sau întrebări. O primă întrebare ar fi când credeți dumneavoastră că veți ști sigur ce fel de fonduri ne vor sta la dispoziție? Reprezentați un stat membru și ne lipsește încă această informație și anume cu cât vor trebui să contribuie statele membre la viitorul plan financiar. Apoi, m-am bucurat când ați spus că și dumneavoastră luptați pentru simplificare. Eu vă rog să nu uitați acest aspect niciodată. În politica agricolă, în fiecare detaliu trebuie să ducă la o simplificare și la o reducere a birocrației. Și tot așa vreau să vă rog să nu uitați de armonizare. Foarte mulți colegi au vorbit despre armonizare. Au vorbit despre câte diferențe există de fapt sub uh, titulatura de politică agricolă comună. Vorbim de o politică agricolă comună, dar de fapt există diferențe foarte mari și în ceea ce privește plățile directe și așa mai departe. Fermierii noștri au impresia că o, o reformă nici măcar nu a fost încheiată și noi o începem deja pe următoarea. Astfel nu prea câștigăm încredere în fața fermierilor. Apoi încă o rugăminte sau o întrebare în legătură cu bunăstarea animalelor și problemele de punere în aplicare. Ne aflăm acum în fața unui fenomen. Am, ar trebui să fie interzise bateriile de creștere a, a păsărilor în acest an. Știm că 12 state membre nu au reușit să facă acest lucru, adică 30% dintre ole produse acum vin de la vin dintr-o producție neconformă. și chiar dacă ne supără acest lucru, are de-a face cu credibilitatea politicii. Venim tot cu noi legi, noi uh, texte legislative și apoi se schimbă ceea ce aveam cu câțiva ani înainte. Deci nu găsim nicio logică aici. Acum 12 ani s-a decis că nu punem în aplicare un anumit fapt. Așa că întrebarea mea e cum putem să recâștigăm încrederea și să uh, asigurăm un grad bun de competitivitate pentru crescătorii de animale. Mulțumesc! Grazie, Peter. Elisabeth. E poi chiude... Mulțumesc, Peter. Elisabeth, ai cuvântul. Mulțumesc. Doamnă ministru, vă mulțumim că sunteți astăzi aici. Mă interesează foarte mult ce veți gândi dumneavoastră când părăsiți această sală. Cum vă gândiți că trebuie să arate o structură care să răspundă la cerințele noastre? M-am bucurat foarte mult când ați spus că sunteți pentru ecologizare și pentru creștere durabilă. Mă întreb cum arată creșterea durabilă în Danemarca dacă ar fi putea, dacă ați putea să ne dați un exemplu, cum doriți să puneți în aplicare acest concept? Foarte mulți colegi v-au spus, așa că nu voi uh, repeta, despre ecologizare în primul pilon, măsurile din al doilea pilon. Eu aș dori să știu ceva concret. Cum veți aborda această problemă? Ați vorbit despre siguranța alimentelor și protecția consumatorilor sub termenul de rezistență antimicrobiană. E o un subiect foarte important și și aici am o întrebare concretă. Ce doriți să faceți, mai ales din perspectiva protecției consumatorilor? cum am putea să, uh, cum se vor folosi antibioticele în uh, domeniul medicinei umane, mai ales când vorbim despre rezistență. Apoi, un ultim punct, ați vorbit despre planul de acțiune legat de uh, sănătatea animalelor. I-ați auzit pe mulți colegi că sunt foarte interesați de protecția animalelor, cum arată ea în cadrul PAC, dar și în întreaga Uniune Europeană, cum se va pune în aplicare. Sunt convinsă că trebuie să fim foarte atenți la, creș- la protecția animalelor. Eu sunt responsabilă pentru planul de acțiune cu privire la acest fapt încă din 2006 în Parlament. Sunt de acord cu doamna Paulsen 100% în tot ceea ce ne-a spus. De aceea nu voi mai atinge acel, aceleași subiecte. Însă, vă dau un exemplu, de exemplu, în cazul regulamentului privind găinile sau regulamentul privind porcinele. Ne-ați vorbit despre buget, dar plătitorii de impozit nouă ne-au spus că aceste părți care sunt părți întregi care nu au fost puse în aplicare și că acestea sunt văzute ca un eșec al politicii agricole comune. Nu trebuie să venim întotdeauna cu chestiuni noi din moment ce cele vechi nu au fost corect puse în aplicare. Vrem să ne ocupăm de aceste probleme, să avem acest context înainte să venim cu un nou plan de acțiune pentru protecția animalelor. Și aș dori să știu mai multe de, de la dumneavoastră după tratatul de la Lisabona. Putem acum să includem aici și creșterea animalelor? putem porni de la acest fapt, nu prea regăsim aceste aspecte în planul de acțiune. Pe ce cale doriți să o luați? Grazie, Elisabeth. Mulțumesc, Elisabeth. Ultimul uh, intervenient este Spiros Danelis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna ministru, vă urez să aveți numai succese și sper să obțineți cât mai multe roade în acest mandat am cerut uh, cuvântul pentru a vorbi despre o inițiativă despre care încă nu s-a vorbit. După părerea mea, ea este foarte importantă și din punct de vedere, dar și al conținutului. Este vorba despre biodiversitate. Protejarea biodiversității în Uniunea Europeană și ca reflectare a patrimoniului nostru cultural. O idee care întotdeauna m-a frământat este că generația actuală se bucură de privilegii. Acum 10.000 uh, de ani, în uh, paleolitic, uh, adică neolitic, Homo sapiens a controlat produsele obținute din pământ, dar și uh, bunăstarea animalelor. În timp, această tradiție s-a pierdut. Doar o parte foarte mică din acest patrimoniu mai este protejată actualmente. Așa că fermierii, producătorii din ziua de astăzi nu-și mai pot controla producția și noi nu putem transmite un patrimoniu față de copiii noștri și ei nu se vor mai putea bucura de aceleași roade de tomate, de castraveți de care ne bucurăm și noi. Este o problemă importantă și ea adesea este omisă. Credeți, domnul ministru, că în mandatul dumneavoastră veți putea face primii pași în uh, această direcție, în înființarea unor bănci de semințe pentru a proteja biodiversitatea și uh, pentru a apăra această gamă foarte diversificată de produse de pe planeta noastră? Bine. Grazie uh, Spiros, grazie a tutti. Președintele, mulțumesc Spiros, mulțumesc tuturor colegilor. Dragă Mete, după cum ai putut vedea, am avut parte de o dezbatere îndelungată. 19 deputați au luat cuvântul. La Consiliu sunteți 27 de miniștri. Iată că noi am reușit să fim totuși mai sintetici. Mulțumesc încă o dată și acum îți dau cuvântul ca să răspunzi. Te rog. Thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, s-au spus multe pentru că această temă este extrem de importantă. Cu toții ați uh, ridicat în discuție probleme foarte importante și știu că ele merită dezbătute îndelung pentru că trebuie să găsim soluții la toate problemele menționate de mine și de dumneavoastră. Trebuie să identificăm soluții comune. Eu cred că trebuie să ne dăm seama că acum trăim o criză financiară. Asta înseamnă că trebuie să găsim soluții noi. Eu uh, țin foarte mult uh, la soluții care să ne permită să progresăm, să pășim înainte. Nu avem nevoie de soluții de ieri sau pentru ieri, ci de soluții noi. Care sunt aceste soluții? Ei bine, asta urmează să discutăm. În ce direcție ne îndreptăm? În ce direcție se îndreaptă lumea? Unii dintre dumneavoastră care au, ați intervenit au spus acest lucru și uh, pot să spun și eu asta. Uh, acum mă vorbesc în calitate de ministru al Danemarcei și de președinte al Consiliului și trebuie să le spun chiar și propriilor mei cetățeni. Uh, nu vă așteptați ca eu să merg la Bruxelles și să facem tot ce putem pentru voi. Nu, noi avem responsabilitatea de a fi loial, de a găsi un teren comun. Nu putem să ne preocupăm doar de problemele noastre interne la Bruxelles. Sigur, sunt și uh, electori în Danemarca care nu sunt de acord, dar asta e. Asta ca să vă răspund la întrebarea despre Danemarca. Însă nu ă, asta este principala mea preocupare. Noi trăim acum într-o lume globalizată și trebuie să ne adaptăm la ea. Da, avem și importuri, dar și exporturi. Multe din exporturile noastre se bazează pe ceea ce importăm și invers. Deci trebuie să încercăm să înțelegem ce putem face noi, astfel încât să putem supraviețui în această piață globalizată. Ce putem livra noi ca rezultate? Astea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem. Eu și economiștii de la OCDE considerăm, nu știu dacă ei sunt de acord cu mine sau eu cu ei, probabil că a lor a fost ideea mai întâi, dar noi considerăm că economia ecologică nu este o modă trecătoare. Nu putem să concurăm pe piața globală cu salarii mici, dar putem să concurăm prin calitate ridicată, prin sustenabilitate, prin inovație, că s-a vorbit și despre inovare, putem concura cu produse noi. Astea sunt aturile noastre. Și uh, să ai o economie sustenabilă înseamnă și să ai o producție mică, o producție mică la nivel regional. Putem însă să le facem pe amândouă. Eu cred că este important, așa după cum ați spus uh, și dumneavoastră, să asigurăm o implementare egală în statele membre. Implementarea a fost foarte diferită și uh, ați spus acest lucru importantă și diferită în mai multe sectoare. Mă gândesc mai întâi la implementarea în domeniul bunăstării animalelor. Sunt de acord, da. Am avut discuții în Consiliu cu privire la păsări, am avut discuții cu privire la următoarea aplicare a legislației privind creșterea porcinelor din 2013 prevederile vor intra în vigoare și pot să vă spun că noi am cerut Comisiei să fie foarte severă cu statele membre. Și ne-au răspuns, nu știu dacă azi dimineață sau ieri după masă, ne-au răspuns că au început deja procedurile de încălcare a tratatului împotriva 14 state membre cu privire la ținerea păsărilor în cuști. Deci, uh, iată, măsuri rapide. Suntem în ianuarie și ei deja au lansat procedurile juridice. Asta se datorează faptului că în Europa există cetățeni care cer să se protejeze bunăstarea animalelor, sunt uh, deputați care consideră că trebuie să facem același lucru, Consiliul spune același lucru, deci acum trebuie să o și facem. Unul dintre răspunsurile pe viitor este următorul. Atunci când uh, elaborăm uh, legislație vizionară, trebuie să ne permitem și o perioadă de timp adecvată pentru punere în aplicare. Pentru asta am avut 12 uh, ani la dispoziție. Nu vrem să-i bruscăm pe cetățeni, pe fermieri, nu vrem să le impunem ceva peste noapte, trebuie să le dăm o perioadă de implementare mai lungă. Însă pe viitor, la bunăstarea animalelor, va trebui să prevedem etape, opriri pe parcurs, să ne asigurăm că procesul continuă în statele membre. Eu sunt complet de acord că nu este deloc acceptabil să permitem ca în anumite fermieri, în anumite țări, fermierii să intre în concurență în condiții inegale. Deci, da, la bunăstarea animalelor mai avem de lucru. De asemenea, atunci când vor exista conferințe cu privire la bunăstarea animalelor, reuniuni pe această temă, vom încerca să analizăm sugestiile comisiei cu privire la bunăstarea animalelor din cuști. Dar asta nu este o abordare nouă. Avem un regulament care este foarte rigid, o aplicare severă, poate însă că am putea adopta și o altă abordare. De exemplu, ă, să încurajăm pe consumatori să vină cu inițiative, să ținem cont și de altfel de indicatori. Fermierii din Danemarca produc ă, sau cresc porci pentru supermarketurile din Marea Britanie și acolo știu că trebuie să deplinească niște cerințe de bunăstare animalelor mai ridicate decât cele obișnuite în Danemarca, dar o fac. Iată, și de la astfel de lucruri putem porni dezbaterea. Cineva a spus că trebuie să acționăm uh, pe baza unor probe, unor dovezi științifice. Da, de acord. Și acum uh, aș vrea să vă spun și ceva, um, așa, ca experiență personală. Eu am crescut la țară. Am studiat uh, ca să mă fac agronomist. Am lucrat la Ministerul Agriculturii și apoi la Ministerul pentru Consumatori. Am fost deputat în Parlament, acum sunt ministru. Am lucrat și am respirat agricultură toată viața mea. Eu sunt pe deplin convinsă, pe deplin convinsă că fermierii europeni sunt capabili să progreseze. Sunt convinsă pe deplin că fermierii europeni vor putea să contribuie la societatea noastră, chiar și într-un moment de criză. Și noi trebuie să-i ajutăm. Trebuie să îi ajutăm să facă nu ce au făcut ieri, ci ceea ce li se cere să facă mâine. Asta este opinia mea personală. Având uh, experiența pe care o am eu consider că există un viitor pentru ei, însă trebuie să-i ajutăm. Uneori, uh, când mă refer la fermieri din Danemarca, nu le spuneți că am zis, dar uneori uh, zic despre ei că trebuie împiși puțin de la spate. Să știți că acest lucru chiar ajută. Și acum, ca să trecem la concret și să revin la funcția mea de președinte, ca să trecem la propuneri concrete, controversa pilon 1, pilon 2. Vom uh, lămuri totul în martie. Ce e important de menționat este că în dezbaterea privind redistribuirea, uh, ea nu se referă doar la pilonul 1, trebuie să includem și pilonul 2 în dezbatere, deoarece lucrurile se leagă între ele. Și această dezbatere va fi una de primă importanță. De asemenea, dezbaterea referitoare la ecologizare am auzit că mulți consideră că ecologizarea e o problemă dacă o lăsăm la pilonul întâi. Dar asta e doar o propunere. O altă propunere ar fi să extindem um, gama de ecologizare la pilonul întâi, astfel încât să există posibilități um, suplimentare de ecologizare. Ce e dificil este că avem 27 de state membre în UE și e greu să identificăm aceleași elemente de ecologizare pentru țări cu soluri, clime diferite, diferite limbi. Totul e diferit. Cu toate acestea, suntem împreună, așa că trebuie să găsim un numitor comun. Poate că am putea permite și alte posibilități de ecologizare astfel încât oamenii să poată alege ca dintr-un meniu. Ce e important pentru mine ca președinte este să nu perturbăm competiția, să nu distorsăm concurența. E foarte important. Iată cum putem să abordăm această problematică. De asemenea, putem discuta despre distribuirea fondurilor între statele membre și unii dintre dumneavoastră ați vorbit și despre problematica distribuției interne în uh, state dar problema asta e dificilă pentru noi, deoarece ea este la latitudinea statelor membre. Revenim la considerentele istorice. Fiecare stat membru a hotărât uh, distribuția în interiorul său. Deci e foarte dificil să schimbăm aici ceva. Cam așa văd eu problema. Președintele e de acord cu mine. Mulțumesc, în sfârșit. Mă bucur. Trebuie să ne alegem bătăliile în care ne angajăm. Unii dintre dumneavoastră ați spus că nu sunt ambițioase, dar să știți că sunt. Trebuie să ne asigurăm că ne alegem bine bătăliile pe care vrem să le purtăm. Unii dintre deputați s-au referit la biodiversitate. Eu consider de asemenea că e foarte importantă. Patrimoniul nostru este foarte important. Este crucial să îl păstrăm, și să ne asigurăm că atât tradițiile, valorile, cât și modul nostru de viață pot continua. Și biodiversitatea la fel. Doar pentru că am semnat niște convenții privind biodiversitatea, nu, nu doar pentru asta, ci pentru că e important pentru noi toți să asigurăm o calitate a vieții care presupune niște variații, niște diferențe în interiorul unei țări și între țările noastre. Procentul de 7% de ecologizare e, din câte am înțeles, problematic pentru unii. Am putea lua cei 7% nu per fermă, ci per regiune. Da, ar fi și asta o posibilitate. Astfel putem uh, scoate din circuit uh, zone care să nu fie foarte fragmentate, să creăm uh, niște zone mai mari în același procent. Sigur, asta nu înseamnă că toată Irlanda e scoasă din uh, producție și totul se va produce în Germania, nu, mă gândesc la regiuni mai mici. Dar pentru o țară precum uh, Danemarca, de exemplu, uh, putem prevedea o zonă în care trece un râu. Avem uh, foarte multe zone în care avem ape curgătoare, avem și multă ploaie, avem probleme privind schimbările climatice putem, de exemplu, să punem niște vaci care să pășuneze și iată, considerăm că am creat o zonă de interes ecologic acolo se va produce pe un teren arabil, solid, bun, care să fie capabil să dea o producție bună. Iată o sugestie, un, o perspectivă. Putem găsi și alte modalități prin care să transpunem propunerile comisiei, să le facem fezabile. Acum, Acestea au fost câteva dintre temele de discuție, nu știu cum se va termina totul. Ce pot să vă promit însă este că mă voi strădui din răsputeri să găsim o soluție comună, să găsim soluții pentru viitor și să menținem viu dialogul cu dumneavoastră. Așa cum am spus în introducere, noi uh, avem nu doar o ocazie istorică aici în fața noastră, ci și o obligație istorică să găsim un numitor comun privind reforma agricolă. Trebuie să o facem, vrem să o facem, așa că haideți să ne suflecăm mâinile și să trecem la treabă. Veramente grazie, veramente grazie Mette, è stato un discorso Președintele, mulțumesc foarte mult, Mete un răspuns foarte clar, cel pe care l-ai dat și la care vom, uh, va trebui să reflectăm. Apreciem cu toții uh, sinceritatea și coerența răspunsului tău. Vom uh, colabora cu toții cu președinția daneză pentru a găsi acest teren comun despre care ai vorbit. Cred că am avut o dezbatere foarte bună, o dezbatere politică bună, s-au exprimat multe puncte de vedere Eh, dar care se bazează toate pe aceeași dorință și același spirit. Vă mulțumesc eh, tuturor, facem o mică pauză, după care eh, vom aborda următoarea chestiune de pe ordinea de zi. pas. Hein. Et comme on n'a pas d'hiver. Euh... C'est ça. Donc c'est en fait visiblement un moucheron qui. Je, je pas Colleghi, dobbiamo riprendere i lavori. Dragi colegi, haideți să reluăm lucrările. Dacă ne grăbim, poate terminăm mai devreme. Punctul 11 de pe ordinea de zi, indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate. Raportor Herbert Dorfman. Acest lucru simplifică legislația actuală prin introducerea unor noi elemente care fac uh, legea mai simplă și mai clară. Dau așadar cuvântul uh, lui Herbert Dorfman ca să-și prezinte avizul și, uh, dacă Comisia dorește, va putea să intervină. Beh, mi sa che parlo italiano perché è una questione prettamente italiana, 70%. Mulțumesc, domnule președinte, cred că voi vorbi italiană pentru că vorbim de un subiect uh, italian și o mare parte din uh, din Podgori sunt în Italia. Opinion su tutto il testo, mentre... Situația este destul de jing, așa, așa că permiteți-mi să vă explic. Am întocmit acest aviz în legătură cu indicațiile geografice pentru aceste produse. Dar suntem în procedura de codecizie uh, în calitate de comisie agri, deci nu producem uh, un aviz ca atare. Vreau însă să vă spun că aceste produse pot fi subîmpărțite în trei grupuri. 1. Primul grup, acela al vermuturilor, care este produs uh, cu o concentrație, o tărie alcoolmetrică de mai puțin de 16%, apoi uh, peste această concentrație și se ajunge până la contăria alcoolului de 50%. Uh, Există sangria în Spania, dar și în Italia, uh, cât și în uh, Germania, vinurile uh, albe. Deci cam astea ar fi de fapt aceste produse vitivinicole aromatizate din Europa. Avem niște propuneri de modificare, dar nu masivă, a legislației buona. Sarà anche politicamente il punto... Trebuie ca aceste lucruri să fie aduse în conformitate cu tratatul de la Lisabona și asta este chestiunea cea mai uh, spinoasă pentru că avem de-a face cu actele delegate. Deci trebuie să decidem ce părere avem mm, vinurile aromatizate pot fi uh, realizate doar cu un uh, volum, uh, un anumit volum de alcool. Dar, iată că există și alte tehnologii, precum fermentarea, și alte tehnici. Dar apare aici și un aspect politic. Mm, trebuie ca baza să fie reprezentată de vin, un, vinul de masă european adică să fie într-adevăr vin conform definiției uh, juridice a Uniunii Europene, vin european și nu unul importat, importat din afara Uniunii. Apoi mai uh, apare aici o secțiune destul de amplă care vorbește despre indicațiile geografice pe care le cunoaștem cu toții. Aici însă e vorba de indicațiile respective pentru produsele uh, vinicole aromatizate. Acum, dacă ne uităm uh, la cifrele producției, uh, constatăm că uh, avem aici niște mari companii care dețin, de fapt, monopolul pe aceste produse, precum Martini și se acordă mai puțină atenție indicațiilor geografice ale vinurilor normale. Asta se datorează faptului că aceste vinuri aromatizate se produc pe baza unor rețete anume care nu sunt uh, făcute publice. Cu toate astea, cred că Spania, de exemplu, sau alte țări, precum uh, uh, Germania, uh, ar fi interesate de această posibilitate. respectând aceeași practică legată de indicațiile geografice, deci aceeași practică ca și pentru vinul obișnuit. Prin urmare, cam asta ar fi conținutul uh, propunerii comisiei și cred că dezbaterea politică se va concentra pe aspectele legate de aducerea în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Președintele, mulțumesc, uh, Herbert, și acum deschid uh, dezbaterea. Începem cu doamna Garcia. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și domnului Dorfman pentru această prezentare a inițiativei Comisiei, care sugerează niște modificări pentru a lămuri mai bine anumite concepte legate de indicațiile geografice, de etichetare și așa mai departe. Uh, deci o serie întreagă de dispoziții referitoare la aceste Uh, vinuri aromatizate. Se pare că există într-adevăr trei uh, categorii de astfel de produse care ar trebui uh, revizuite. În țara mea, cel puțin, acest sector pare să aștepte cu nerăbdare propunerea și o salută și cred că la fel se întâmplă și în Italia și în Spania. Ideea de bază este aceea de a îmbunătăți calitatea și uh, natura legislației pentru a promova utilizarea acestor produse. E bine, acestea fiind spuse, probabil că voi uh, depune niște amendamente tehnice, poate nu foarte importante, dar care cred că ne vor ajuta să demonstrăm faptul că acest uh, regim ar trebui să fie opțional, în special în ceea ce privește produsele naturale, care pot fi folosite, de exemplu, pentru îndulcire. Apoi, Eu oricum însă vreau să vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să discutăm acest aspect. Acum președintele fără microfon. Îmi pare rău, nu auzisem înainte. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Dorfman că a pregătit acest raport. Am niște întrebări în legătură cu acest pachet. Observăm că se ascunde un întreg conținut aici și dacă l-am înțeles bine pe colegul meu, atunci înseamnă că avem ceva de spus cu privire la o parte din document, însă nimic cu, pe cealaltă parte. Vorbim de fapt despre o propunere care au de-a face cu definirea, denumirea, etichetarea vinurilor aromatizate, de asemenea intervine aici și protejarea indicațiilor geografice în cazul uh, acestor tipuri de, produsi, de produse. Parlamentul trebuie să se implice și aici prin codecizie. Dacă trec la articolul 14, e doar un punct care, pe care pur și simplu l-am ales. Acolo regăsim procedurile naționale, de exemplu, e la nivel național să se refuze o anumită indicație geografică atunci când nu sunt îndeplinite cerințele. Acest document îmi ridică foarte multe întrebări și vreau să cunosc mai multe detalii. Mă întreb, de fapt, despre ce vorbim exact? Despre indicațiile geografice? Acestea sunt un domeniu nou care reiese de pe piața vinului ce putem noi schimba în această procedură acum sau pur și simplu vorbim despre niște modificări tehnice care fie se vor implementa, fie vorbim de acte delegate. Dacă și detaliile au uh, suferit niște modificări, atunci vreau să știu exact care sunt. De exemplu, la articolul 14, ce e cu cerințele de acolo, ce trebuie să se înțeleagă prin ele. Totul apare deja în regulamentul privind piața vinului sau vorbim acum de un domeniu nou? Și dacă vorbim despre un domeniu nou, atunci cred că Parlamentul are îndatorirea de a lua decizii și pe detalii și de a discuta. Mulțumesc! Grazie, onorevole Adesso Spiros Danellis. Mulțumesc și acum uh, Spiros. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că această propunere merge în direcția cea bună. Uh, și vreau să spun cât este de importantă această utilizare a vinurilor legată de îmbunătățirea produselor vitivinicole aromatizate. Deci, pentru că asta reprezintă o nouă posibilitate de distribuire a și de comercializare a vinurilor europene. Deci, cred că este foarte bine și cred că, într-adevăr, trebuie să ținem seama de progresele tehnologice din ultimii ani care garantează un nivel ridicat de calitate al acestor produse și le face mai competitive. Cred, de asemenea, că merită să spunem și faptul că uh, Uh, pentru consumator, uh, vor exista informații și o garantare a calității. Consumatorul trebuie să fie informat în legătură cu condițiile tradiționale de producție și zona din care provine acel produs. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult și acum am să rog Comisia să intervină. Domnul Zorila, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să. De fapt, vreau să subliniez exact ceea ce a spus și deputatul uh, grec. Obiectivul principal al acestui regulament este acela de a actualiza un regulament foarte vechi referitor la vinurile aromatizate pentru a ne asigura că se poate folosi mai mult vin pentru acest produs și că definițiile corespund mai bine cerințelor pieței. Uh, e vorba de produse din ce în ce mai multe făcute cu un uh, nivel redus de alcool. Uh, deci am ținut seama de părerile statelor membre, al sectorului economic, uh, al părților interesate. Așa cum ziceam, obiectivul esențial este acela de a ne adapta acestor cerințe ale pieței și de a ne asigura că se poate folosi din ce în ce mai mult vin pentru a se face astfel de produse. Asta e tot ce am avut de spus. Mulțumesc. Bine, ringraziamo i rappresentanti della Commissione. A questo punto ridò No, ce... Președintele, mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei, dar înainte de a încheia discuția pe această temă, Doamna Clas dorește să intervină. Mai am totuși o întrebare pentru comisie. Se pare că acest raport a ajuns la noi în Parlament, trebuie să-l discutăm și putem lucra asupra lui. Dacă există o modificare de principiu în întregul regulament, atunci avem mai multe de spus vorbim și de o chestiune de conținut, nu doar de reglementare. Băuturile aromatizate sunt produse în diferitele regiuni, trebuie ca etichetarea să fie conformă și trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre indicațiile geografice. Ce înseamnă, de exemplu, ambalat în o anumită regiune? Aceste lucruri vor apărea mari pe etichetă. Deci putem să discutăm asupra întregului document, așa am înțeles eu lucrurile. Prego, doctor Zorila, să se pot intervenire, poi... Domnule Zorila, ați putea să răspundeți la această întrebare, după care o să ne invit pe domnul Dorfman ca să închidă discuția. Da, într-adevăr, în acest proiect există un element uh, nou vis-a-vis de vechiul regulament, este vorba de secțiunea privind indicațiile geografice. În vechiul regulament nu era practic nimic pe această temă. E, acum am adus acest acord în conformitate cu acordul TRIPS și cu celelalte regulamente europene privind indicațiile geografice. Și acest lucru este deosebit de util pentru sectorul vinurilor. Prin urmare, asta este un lucru nou, de fapt, să punem toate regulile noastre privind uh, indicațiile geografice pentru vinurile aromatizate în conformitate cu acordul TRIPS și cu celelalte regulamente. Acum, în legătură cu posibilele uh, intervenții, e bine, răspunsul nostru este da, asta este propunerea pe care am făcut-o Consiliului și Parlamentului. Uh, deci, cum ziceam, e vorba de actualizarea unui regulament vechi cu includerea uh, normelor privind indicațiile geografice, deci o ușoară modificare a definițiilor și așa mai departe. Presupun categoric că puteți să propuneți modificări și uh, cred că juriștii de la direcția noastră generală ne pot uh, uh ajuta. Thank you. Bine, grație. Da, mulțumesc. Bun, și acum Herbert, concluziile tale. Da, mulțumesc, domnule președinte. Poate nu am fost destul de clar de la început, am ascultat cele spuse de doamna Clas. În acest dosar este unul unic, este împărțit în două părți în ceea ce privește competențele noastre. În prima parte, unde se vorbește despre producție în cazul acestui timp de, pro, de, pro, de produse, aici Comisia pentru Mediu este competentă de foc. Și l-avem pe noul coleg, Bartoloții, care stă cu trei rânduri în spatele meu în această sală și noi avem de făcut un aviz pe această parte. Apoi, a doua parte, în ceea ce privește indicațiile geografice, aici noi suntem comisia competentă. Ne aflăm în procedura de Decizie. E clar că avem un uh, cuvânt de spus prin această procedură. A doua întrebare a colegei Clas, ce e nou? Cred că domnul Zorila ne-a spus deja foarte clar, nu am nimic de adăugat vroiam de fapt să-i rog pe toți colegii care, pe care interesează acest dosar să mi se adreseze astfel încât în următoarele zile să putem să pregătim o bună poziție a Parlamentului. Mulțumesc! Bine, Mulțumesc foarte mult, Herbert Dorfman, și mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Și cu asta putem să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și o să-l invit pe președintele independent al Consiliului FAO, pe domnul Luc Guyot, care ne va vorbi despre siguranța alimentară. Rog colegii să rămână în sală și să îl asculte. După cum știți, în uh, comisia noastră vorbim de multe ori despre siguranța alimentară la nivel european. Așadar, domnule președinte al Consiliului FAO, ziceam că în comisia noastră am vorbit de multe ori despre siguranța alimentară la nivel uh, european sau uh, chiar mondial șapte, opt chiar miliarde de locuitori din uh, populația planetei este vizată de aceste uh, cifre referitoare la cererea, uh, la creșterea cererii de, de hrană și de produse alimentare. Și avem un raport din decembrie 2010 care arată că este absolut necesar să asigurăm o mai bună garantare a producției alimentare în uh, Europa la prețuri rezonabile. Deci acestea sunt uh, obiectivele centrale ale politicii agricole comune, pe care știți că o dezbatem uh, foarte mult în această uh, parte a mandatului Parlamentului European, așa că suntem numai ochi și urechi să vedem ce aveți dumneavoastră de spus pe această temă. Și să sperăm că după aceea vom avea și o dezbatere interesantă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Stimați eh, deputați, stimați reprezentanți ai eh, Comisiei, vreau în primul rând să vă mulțumesc călduros că mi-ați dat ocazia să mă exprim astăzi aici, în fața dumneavoastră, pe această temă atât de importantă cum este guvernanța mondială în domeniul siguranței alimentare. Cred, de fapt, că Comisia dumneavoastră pentru Agricultură și Dezvoltare rurală, care trebuie să adăugăm și pescuitul, reprezintă un element esențial al acestei politici privind siguranța alimentară. Eu am fost uh, ales cu vot secret de către cele 191 de țări membre ale organi uh, organizației în 2009 și am fost reales în luna iulie. Pe parcursul primului mandat uh, m-am deplasat la Strasburg acum un an în fața Parlamentului European și atunci v-am cunoscut pe unii dintre dumneavoastră și am avut un, niște prime schimburi de vederi cu privire la relația dintre FAO și Parlament. E bine, de atunci uh, progresele au fost de asemenea natură încât schimburile de astăzi mi se par foarte pertinente, din două motive pentru ca să știți care sunt ultimele evoluții uh, în uh, ceea ce privește situația de la sediu FAO, de la Roma, cât și pe teren, cât și să aflu care sunt așteptările dumneavoastră. Odată cu reapariția foametei pe uh, scară mare în cornul Africii și din nefericire pentru săptămânile sau lunile următoare și în Africa subsahariană, Anul 2011, din păcate, a confirmat în modul cel mai crud cu putință faptul că siguranța alimentară rămâne timp, mult timp unul dintre temele majore de discuție la nivel internațional. Și, cum ați spus și dumneavoastră, tendințele populației uh, mondiale este unul dintre factorii uh, importanți. Totuși zic că din când în când merită să fim și optimiști și vă reamintesc că dacă în curând vom fi 9 miliarde, în 2050 adică, În 1950 eram 2 miliarde și jumătate. Deci între 1950 și astăzi, iată, am uh, reușit să hrănim uh, cu 4 miliarde de locuitori mai mult ceea ce ne face să îndrăznim să sperăm că ne vom putea adapta. Țările membre ale G20 au înțeles foarte bine treaba asta și au adoptat un plan de acțiune specific cu ocazia summitului șefilor de stat și de guvern în noiembrie. Instituția dumneavoastră, Parlamentul European, în special prin uh, Comagri, Comisia pentru Agricultură, s-a implicat foarte tare dacă discutăm uh, pe baza discu- uh, dezbaterilor din plenară și a rezoluțiilor adoptate săptămâna trecută la Strasburg, lanțul de distribuție, uh, produsele biocide și risipa alimentelor sau după intervenția dumneavoastră în dezbaterea privind programul european pentru persoanele cele mai defavorizate, care a avut loc acum câteva săptămâni. Pentru că problema foametei în lume nu vizează doar țările din afara Europei, ci, e adevărat că într-o măsură mult mai mică, și Europa. Evoluția cea mai recentă și cea care probabil avea impactul cel mai mare asupra vieții organizației noastre și eficacității sale în combaterea foametei este uh, apariția noului director uh, general brazilianul José Graziano da Silva la 1 ianuarie. Și vă spun treaba asta pentru că să știți că nu în fiecare zi se schimbă directorul la noi. Cei doi directori anteriori au uh, avut, au ocupat fiecare acest post timp de 18 ani. E bine, primele declarații ale noului director și primele sale măsuri în calitate de director general demonstrează că dorește să facă o adevărată schimbare uh, a culturii, pentru care este adevărat, uh, cu adevărat nevoie în cadrul FAO, uh, pentru a restabili încrederea atât la interior cât și încrederea partenerilor săi și pentru a pune în practică reforma adoptată în 2008. Toată lumea știe că restructurările cele mai bune nu funcționează decât dacă cei care le pun în practică uh, se implică în totalitate în proiectul respectiv și îl duc pe calea succesului. Deci apariția acestui nou director general, iată, trebuie să creeze această dinamică. În egală măsură, reforma Comitetului pentru Siguranța Alimentară Mondială, care este deschis foarte mult spre societatea civilă, și cea a Consiliului, care este axat pe program și pe buget. Procesul de decentralizare în legătură cu conferințele regionale nu sunt decât elementele cele mai vizibile ale unui proces de guvernanță în plină evoluție. În 2012, noul director general va finaliza această etapă și va relansa prezența operațională a FAO pe teren, acolo unde se poartă foarte concret lupta împotriva foametei. În această privință, cooperarea Sud-Sud reprezintă una dintre cele cinci axe ale strategiei FAO dar uh, ea nu exclude operațiunile triunghiulare care includ și instituțiile din Nord. Și, de fapt, uh, săptămâna trecută s-a semnat un nou contract între FAO și Uniunea Europeană. Când vorbim despre această deschidere mai largă spre societatea civilă, care in, include și sectorul privat, un loc esențial va trebui acordat sectorului cooperativelor în 2012 uh, și Anul Internațional al Cooperativelor și FAO vor profita uh, de această ocazie pentru a implica mai mult pe acești actori în uh, reflexie și acțiune. În ceea ce privește comunicarea, atât la interior cât și la exterior, s-au făcut progrese semnificative. Și FAO chiar are nevoie de ele alte teme esențiale, precum uh, punerea în practică a directivelor uh, voluntare privind dreptul la alimentație sau liniile directoare privind uh, regimurile funciare în curs de finalizare la Roma, ar trebui și ele să se afle în chiar miezul activităților noastre din 2012. O mai bună colaborare între agențiile Sistemului Națiunilor Unite, este de asemenea așteptată. Fie că vorbim despre Organizația Mondială a Sănătății sau uh, UNESCO uh, cu privire la formare și cultură sau cu alte structuri ale Națiunilor Unite care lucrează și sunt apro- aproape de ceea ce se întâmplă pe teren. Această mișcare a pornit deja, dar trebuie consolidată prin crearea unor sinergii mai uh, puternice în aceste Uh, economii și uh, care sunt menite să asigure eficacitate mai mare pe teren. Altfel nu vom avea succes. Sunt absolut sigur că domnul Grațiano da Silva va discuta în curând cu instituțiile comunitare, pentru că Uniunea Europeană este primul partener al FAO. 42% din bugetul FAO provine de la Uniunea Europeană sau de la statele membre. Directorul va transmite el însuși acest mesaj, eu nu vă vorbesc astăzi despre el, vreau doar să vă împărtășesc gândurile mele uh, cu titlu mai degrabă neoficial. Pentru că poziția mea mă plasează în chiar miezul dezbaterii între statele membre, secretariatul organizației și majoritatea actorilor. Așadar, așa cum am discutat cu domnul unii dintre dumneavoastră și anul trecut la Strasburg, Există două axe care ar putea fi considerate ca obiect de dezbatere și dezvoltare cu Parlamentul European. În primul rând e vorba de o reflexie comune pe temele care se află în chiar miezul problematicii siguranței alimentare. Împărtășirea experiențelor, schimbul de analize și soluții posibile nu vor putea decât să sporească șansele noastre de a învinge foamea. Putem să luăm un singur exemplu, cel al politicii agricole comune și evoluția sa de când a fost creată. E bine, Chiar și acest singur exemplu ne arată că mai multe dintre principiile sale de bază ar putea fi adaptate în cadrul unei politici regionale agricole din țările în curs de dezvoltare când vorbim despre politica agricolă comună din 2013 încolo, e bine, impactul său asupra siguranței alimentare mondiale și asupra piețelor mondiale ar putea fi mai bine explicate în afara frontierelor Uniunii. În al doilea rând, o mai bună exprimare a Uniunii în organismele de guvernare ale FAO. Nu ignor uh, distribuirea rolurilor și mandatelor între Consiliu, Comisie, Parlament, Serviciul Extern, uh, de Acțiune Externă și statele membre, cât și uh, limitele care rezultă de aici, care nu sunt întotdeauna prea ușor de explicat partenerilor la nivel mondial. Dar uh, toate aceste lucruri trebuie bine controlate și stăpânite pentru ca Uniunea să vorbească mai des și mai bine la nivel internațional. Parlamentul agricol al planetei, după expresia lui Michel Barnier, uh, ceea ce este FAO și structurile sale. Astăzi, uh, în cadrul FAO, Uniunea Europeană nu există, nu este cunoscută din punct de vedere politic la nivelul contribuției sale. De aceea este de dorit o prezență mult mai activă, deoarece Uniunea, așa cum a demonstrat uh, și în trecut la FAO, în special cu ocazia uh, Uh, conceperii planului de reformă din 2008, deci Uniunea poate să-și asume două funcții esențiale, și anume cea de facilitator a dialogului între grupurile regionale și cea de uh, propune, de, de a veni cu propuneri de idei noi în dezbaterea multilaterală. Deci, o incitare la această reflexie comună și prin competențele pe care Parlamentul European le are în procesul de codecizie, iată, este foarte important să avem așadar relații permanente pe aceste diverse teme care sunt, vă reamintesc, esențiale pentru echilibrul lumii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și pentru că m-ați invitat aici. Di questo importante contributo del presidente. Mulțumim, mulțumim pentru această contribuție foarte folositoare din partea președintelui Consiliului FAO. Da, siguranța alimentară e un subiect pe care trebuie să îl examinăm îndeaproape, mai ales pentru că există o strânsă legătură cu reforma PAC. Vă mulțumim foarte mult, domnule, și acum putem să începem dezbaterea. În primul rând, domnul Carona și apoi unul dintre vicepreședinți. le Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu comentariile care tocmai le-am auzit în această prezentare, mai ales în ceea ce privește faptul că e, vorbim aici despre un dublu mesaj pe care trebuie să îl depășim. Uh, în primul rând există o îngrijorare cu privire la ce se va întâmpla în, în viitorii ani în legătură cu siguranța alimentară. Și apoi un alt mesaj care e, de fapt, speranța că vom putea să gestionăm o asemenea situație. Tocmai din acest motiv, săptămâna trecută, aici în Parlament, am adoptat un raport în ceea ce privește uh, lanțul de distribuție al alimentelor. Aș dori să știu dacă există vreo inițiativă în cadrul FAO în prezent pe acest subiect. Cu alte cuvinte, care sunt prioritățile la FAO pe acest subiect? Impresia mea e că în ultimii ani acest aspect a fost cumva lăsat pe din afară, de parcă ar fi o chestiune care poate să fie delegată unor instituții sau organizații de caritate. nu cred că a jucat până acum un rol central acest aspect, însă vorbim despre irosirea unor alimente care sunt perfect consumabile și țin să subliniez acest lucru. Partea bogată a lumii Vă reamintesc că 80 de milioane de oameni în Europa trăiesc în sărăcie și în condiții de malnutriție însă vorbim despre o irosire a alimentelor pe care o vedem foarte mult și în sudul lumii. De aceea eu cred că e o chestiune care ar trebui să fie centrală și ar trebui să fie abordată de Parlament împreună cu FAO. Există o asemenea inițiativă, există dorință de cooperare, mulțumesc. Președintele, mulțumim pentru această întrebare. Domnul președinte a văzut acest raport cu privire la irosirea alimentelor. A fost aprobat cu o majoritate mare la ultima sesiune plenară la Strasburg. Atunci s-a votat și a trecut. Și acum îi dau cuvântul vicepreședintelui nostru, domnul Sicureschi. Procesele de globalizare ne arată că oamenii și piețele financiare depun multe eforturi în ceea ce privește niște regulamente comune. În Europa am întreprins niște acțiuni. Acum un an am instaurat o agenție de supraveghere în ceea ce privește schimburile bursiere și băncile există și o încercare de a lua măsuri la nivel global. Mai există și FAO. Este o instituție foarte specializată cu multă experiență. De-a lungul istoriei ei, această instituție a jucat un rol foarte important în lupta împotriva sărăciei și malnutriției. Nu credeți că e nevoie de o nouă abordare în acest moment? Care credeți că sunt tendințele în dezvoltare sau care vor fi acestea în ceea ce privește dezvoltarea producției agricole, atât pe dimensiunea spațială, cât și în ceea ce privește structura producției? Ce fel de producție? Ce fel de alimente vor fi produse? Se va schimba modelul de consum? Ce am putea face astfel încât să fie restricționat impactul capitalului speculativ pe piețele de alimente și mă refer în general la piața pentru cereale? Se pare că criza din 2007-2008 criza alimentară nu s-a simțit atât de mult în Europa, din fericire însă a fost resimțită la nivel global și aceasta a fost uh, nu doar rezultatul unor circumstanțe, ci și rezultatul speculațiilor. Criza prin care trecem acum la nivel global, cum se traduce aceasta în termen de siguranță alimentară? ce fel de acțiuni sunt luate în diferitele regiuni ale lumii. Știm că SUA are o abordare diferită. Australia și Noua Zeelandă au o altă abordare, iar Europa are o alta. Îmi pare rău că vă pun atât de multe întrebări. Cred că sunt mai mult niște comentarii și nu întrebări. În ceea ce privește liberalizarea comerțului, da, cu toții avem de câștigat de pe urma acestei liberalizări. Vedem o mai bună siguranță alimentară, dar în același timp există chestiuni legate de cerințe și standarde de mediu. Așa că întotdeauna are loc un schimb pentru că dacă nu, pe un teren atât de inegal, unii ar pierde mult prea mult. Cred că trebuie cumva să se reflecte acest lucru într-un tabel care să ne arate toate aspectele. Președintele, mulțumim domnule Sikirischi și acum domnul Bovea are cuvântul. Luc, je vais dire Luc. Luc, dacă îmi permit să-ți spun pe nume, nu o să-ți spun domnule Guyot, ne cunoaștem uh, de atâta timp uh, și uh, francezii știu asta, noi ne tutuim. Și în plus, în mare suntem de acord, așa că putem să ne permitem să ne simpatizăm. E adevărat, situația la nivel internațional este complexă. Ai spus-o foarte bine în termeni generali. Eu aș vrea însă să încercăm să lămurim două, trei lucruri aici. OMC-ul în continuare este un eșec. Discuțiile de acolo nu au ajuns nicăieri, între altele nu s-a hotărât nimic nici pentru agricultură. Nu credeți că astăzi n-ar fi momentul să găsim o altă modalitate de a vorbi despre comerț și agricultură pe plan internațional? Această modalitate foarte arhaică și demodată uh, uh, impusă la OMC nu mai funcționează. Trebuie să depășim această logică. Cu atât mai mult cu cât eu cred în relațiile multilaterale, care mi se pare un mijloc mult mai adecvat. Și ele conferă mai mare protecție agricultorilor dacă sunt bine gestionate. Deci sunt preferabile acestora, acestea acordurilor bilaterale și vedem care sunt efectele acordurilor bilaterale. Știm uh, ce probleme au apărut cu Mercosurul și n-am vrea să ne dreptățim uh, nici industria, nici serviciilor. Serviciile de aici, de la noi, putem să spunem același lucru și despre acordul cu Marocul și despre altele. Știu că FAO a desfășurat uh, niște anchete, niște analize cu privire la ceea ce în engleză se numește land grabbing, acapararea de terenuri. Cred că situația riscă să se agraveze și că este tot mai delicată pentru foarte mulți agricultori din multe regiuni ale lumii, nu doar din Africa, ci chiar și din America de Sud, de pildă. Politicile de stat uh, și politicile marilor companii dăunează acestora. În plus, uh, mai avem uh, și cultivarea în scopurile producerii de combustibil. Iată. În al treilea rând, ai uh, menționat cooperarea sud-sud și uh, posibilitatea de cooperare tip triunghi. Cum am putea promova această idee astăzi, adică să creăm niște poluri continentale sau subcontinentale, astfel încât să promovăm uh, politici agricole regionale. Acestea sunt, după părerea mea, singurul mod în care putem progresa. Cam atât am vrut să spun. Mulțumesc! Grazie, vicepresidente Bove. Adesso la parola Martin Osling. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Acum are cuvântul Martin Oisling. Da, pot să fiu de acord cu antevorbitorul meu. Cred că dinamica pe piețele agricole va fi foarte strâns legată de combustibilii de biocombustibil pe viitor. E, sunt 30 de, e nevoie de 30 de milioane de hectare doar pentru producerea de biocombustibil sau cum numim acest termen în Germania. Acum putem să hrănim 7 miliarde de oameni pe viitor va trebui să hrănim 9 miliarde de oameni, așa că acest fel de utilizare a terenurilor nu va mai funcționa. Și cred că discuțiile internaționale trebuie să ia locul potrivit. Da, azi există azi aceste probleme legate de acapararea terenurilor, nu doar acestea. Există și o dublă folosire, de exemplu în cazul soia. Trebuie să ținem cont și de acest aspect. Ați spus că politica agricolă europeană ar putea să aibă efecte asupra aprovizionării în viitor. Ce vă doriți de la această politică agricolă europeană? Dacă ar fi să ne sfătuiți, ce ne-ați spune? Pentru că noi spunem că ne dorim o agricultură ecologică și eu sprijin în multe puncte această abordare. Apoi, cât de important e raportul agricol global pentru dumneavoastră? Este un document principal pentru abordările dumneavoastră viitoare? Sau vă doriți mai mult o agricultură care să producă mai mult? Pentru că dacă citim acest raport agricol global, e clar că e nevoie și de dezvoltarea micilor fermieri din regiunile defavorizate. Problemele trebuie să fie rezolvate acolo pur și simplu dez- continuarea dezvoltării în țările care deja o duc bine nu este o rezolvare liberalizarea piețelor. Am văzut ce se întâmplă prin intermediul ei cu alte țări, de exemplu cele din Africa și cum e afectată astfel concurența. Pe viitor trebuie să se țină cont de ele. Grazie Martin, Mered McGuinness poi... Mulțumesc, urmează Mered McGuinness și apoi Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, am fost foarte interesată de observațiile pe care le-am auzit când am intrat în sală despre rolul Uniunii Europene și um, ați spus că rolul nostru la FAO nu este suficient de bine cunoscut. Eventual, puteți să ne spuneți mai multe cum am putea îmbunătăți situația, care ar fi implicațiile și consecințele dacă Uniunea Europeană și-ar asuma un rol mai mare. În al doilea rând, m-am uitat pe website-ul FAO și am văzut că multe din problemele tratate acolo sunt uh, preocupări și la noi aici. Organizațiile producătorilor, schimbările climatice, dumneavoastră la FAO vorbiți despre importanța lor pentru țările în curs de dezvoltare. Ele fac parte însă și din uh, propunerea de reformă PAC, așa că, iată, avem uh, interese comune. Astea, problemele acestea le îi afectează pe fermieri, fie că sunt în lumea dezvoltată, fie în cea în curs de dezvoltare. Și apoi uh, vreau să mai spun că în ultimii ani, împreună cu câțiva colegi în această comisie, am tot spus că agricultura este vitală pentru acele țări care se confruntă cu deficite de alimente și care au 95% uh, dintre populații în zonele rurale populație care nu are acces uh, suficient la alimente. Deci trebuie să direcționăm un sprijin mai mare către agricultură. Acest lucru este extrem de important. Deci, aș vrea să ne spuneți cum putem să ne consolidăm uh, angajamentul nostru politic la FAO și, eventual, să ne spuneți care ar fi consecințele dacă nu facem acest lucru, în mod clar aveți un mesaj aici și am vrea să-l auzim uh, cât mai clar. Și, desigur, bine ați venit în comisia noastră. Mulțumesc, Merit. Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Nu se poate ca eu să fiu singurul care detectează ironia din ultimele două dezbateri din această după masă. Abia acum o oră vorbeam despre cea mai bună modalitate prin care uh, terenurile agricole să fie scoase din uh, circuit. Acum vorbim despre securitatea alimentară și despre faptul că mulți oameni din Uniunea Europeană suferă de foame. Poate că a avut loc o greșeală de interpretare, dar mie mi s-a părut că în ultimele 20 de minute am auzit că 80 de milioane de oameni din Uniunea Europeană suferă de malnutriție. Să fi fost 8 milioane, nu știu. Numai interpreții pot ști sau cel care a emis această observație. Dacă e vorba de 80 de milioane în Uniunea Europeană, înseamnă că malnutriția are o definiție foarte bizară. Asta înseamnă oare că persoana respectivă se află la nu știu câte mii de kilometri distanță de un McDonald's? Sau ce, ce înseamnă această definiție? E ridicol. Martin Hausling a menționat problema biocombustibililor. Martin, foarte adesea nu sunt de acord cu tine și dacă aș fi de acord înseamnă că eu aș avea problemă, dar aici chiar ai dreptate. Marea dificultate aici este că dacă ne gândim la perioada 1980 în care producția alimentară lua un mare avânt în Europa și toată lumea uh, spunea că surplusurile acestea alimentare sunt uh, pur și simplu um, absurd de mari, trebuie să facem ceva cu ele și atunci s-a gândit cineva să introducă biocombustibili. Acum am ajuns în situația în care s-au construit uh, uzinele și au nevoie de materie primă, însă noi nu putem prezice, nu putem anticipa care vor fi recoltele. Dacă va avea uh, loc uh, un surplus, atunci da, acela poate fi uh, folosit, dar nu ar trebui să îi stimulăm pe producători să producă pentru biocombustibil și nu pentru hrană. Martin, cred că ai dreptate, ai făcut bine că ai ridicat această problemă și trebuie să o discutăm. Mulțumesc! Bine, grație! Președintele, mulțumesc! Ultima intervenție, Michel Dantin, după care reprezentantul Comisiei va putea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-l întreb pe Luc Ghiu următorul lucru. Anul trecut uh, a avut loc o sensibilizare în plan internațional cu privire la problema gestionării stocurilor și a transparenței acestora. Volatilitatea prețurilor este cea care a generat această întrebare. FAO a fost uh, considerată o parte a soluției la probleme și credeți oare că prin politicile pe care le derulați și prin instrumentele dumneavoastră, credeți deci că s-a făcut o s-a înregistrat o evoluție, s-a făcut vreun progres sau nu s-a schimbat nimic? Până la urmă, gestionarea stocurilor rămâne o chestiune la latitudinea fiecărui stat? Este o strategie națională? Credeți că instrumentele pe care le-ați uh, elaborat uh, ne dau o speranță sau nu? Președintele, mulțumesc, Michel. Are acum cuvântul domnul sau doamna Miții. Doamna Miții, vă rog. Um, Julia Sauer from DG Agri. Actually, um, Mr. Mitzi is uh, in a meeting, so he sent me. Um... Da, de fapt, își mă cheamă Mitzi. Deci nu mă cheamă Miții, ci înlocuiesc pe Miții, dar pot să vă spun că urmăresc această dezbatere cu mare interes. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, și reprezentantei comisiei. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă. Și acum, uh, domnule Guillot, îți dăm cuvântul pentru observațiile finale. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și întrebări. Înainte de a răspunde, vreau să vă reamintesc un lucru. FAO este o organizație în cadrul sistemului Națiunilor Unite care nu are putere de constrângere asupra statelor care nu pot să uh, pune pe picioare politici decât, și nu poate să pună pe picioare politici decât cu acordul acestor state. Și asta în cadrul consensului, deci cu acordul tuturor. Știu că aici uh, nu sunt întotdeauna foarte simple dezbaterile, dar totuși apare la un moment dat și momentul în care președintele sună din clopoțel. Ei, la nivel internațional trebuie să mergem până la capătul unanimității, deci cu acordul tuturor și nu al majorității. Deci cu acordul tuturor poate doar nu și al câtorva care nu sunt de acord, dar nu zic nimic. Deci așa se întâmplă uh, lucrurile la nivelul Națiunilor Unite, cu excepția Consiliului de Securitate. Prin urmare, a facem o, un dialog permanent și care necesită după aceea să fie pus în practică. În 94, FAO a venit cu niște directive care au fost aplicate privind dreptul la alimente. Pentru că acest drept mondial să se poată aplica în fiecare dintre țări, trebuie ca fiecare să îl transpună în dreptul său național. Treaba asta s-a votat în unanimitate în cadrul FAO E, și astăzi, iată, numai 50 de țări au făcut această transpunere. E, asta vreau doar să vă spun pentru a înțelege că FAO poate să dea, eu știu, energia, sensul e, și în momentul în care domnul Grațianu va veni în fața dumneavoastră, va putea să vă explice care este gândirea sa pentru a negocia, pentru a gestiona aceste țări. Așadar, eu uh, lucrez pe bază de consens pentru a organiza toate aceste lucruri. Întrebările dumneavoastră sunt însă foarte importante și o să încerc să uh, vin cu niște răspunsuri referitor la ceea ce putem și facem. În primul rând, pentru a răspunde acestei cereri crescânde de alimente la nivel mondial, eh, vreau să vă spun că nu există o singură soluție, ci mai multe. Prima este cea pe care ați menționat-o, și anume aceea de a evita risipa dublă. Cea pe care ați menționat-o astăzi în mod deosebit, deci eh, risipa noastră a tuturor, a țărilor bogate, 30 eh, până la 40%, din produse alimentare care nu ajung în gura consumatorilor. Dar mai există și o altă situație care se numește risipă, deși este de altă natură. Este lipsa de infrastructură din țările în curs de dezvoltare. 30, 40, poate chiar 50% în anum, din producția realizată în anumite țări nu poate să ajungă pe piață sau la consumatori pentru că lipsește, lipsesc drumurile, infrastructura, de stocare, de organizații ale producătorilor ca să-și desfacă produsele. Deci, dincolo de susținerea producției agricultorilor din aceste țări în curs de dezvoltare, se află și nevoia de dotare cu infrastructură, absolut indispensabile. Dacă luăm exemplul Africii, trebuie să facem în așa fel ca, în cadrul egalității dintre bărbați și femeie, să se asigure într-adevăr acest lucru. Ori ne-am dat uh, seama că 40% din exploatațiile uh, africane sunt gestionate de femei și studiile economice demonstrează că ele sunt mai puțin productive cu 30% decât cele gestionate de, um, băr, uh, de bărbați. Pentru că femeile lucrează mai puțin în Africa? Nu, ci pentru că nu au acces uh, în același fel la drepturile de producție. Uh, Uh, și mă refer la soluri, la semințe, la îngrășăminte și mai departe. Ar fi suficient ca toate femeile care au astfel de exploatații în Africa să aibă aceleași șanse și același statut cu bărbații ca 150 de milioane de africani să aibă mai multă hrană. În al treilea rând, greșeala politică uh, care se tot face de vreo 30-40 de ani în cadrul dezvoltării, în care s-a spus în special Africii, produceți bunuri industriale sau uh, produse de bază pentru a le exporta. Și cum prețurile alimentelor mondiale nu sunt scumpe, veți avea acces la prețuri rezonabile la aceste produse de pe piața mondială. Uh, foarte bine, asta poate să meargă o vreme când prețurile alimentelor nu sunt uh, uh, mari și prețurile produselor industriale sunt mari. Dar când se întâmplă invers, nu mai intră devizele și cum nu s-a dezvoltat agricultura de proximitate, te afli în criză. Prin urmare, prioritatea noastră în cadrul FAO este aceea de a reda capacitatea de producție tuturor celor care lucrează pe teren pentru că din cel aproximativ un miliard de oameni uh, uh, înfometați, uh, jumătate sunt, să zicem, agricultori sau țărani, lucrători din mediul rural, în general. În al doilea rând, problema menționată referitoare la disponibilitatea terenurilor și utilizarea lor. Evident că pentru FAO prioritatea este să ne asigurăm că aceste terenuri sunt într-adevăr utile pentru producția agricolă. Oriunde în lume, pentru că avem nevoie de toate tipurile de agricultură. Eh, nu pentru că reușim să facem această dezvoltare în unele țări, eh, nu din această cauză produsul de, comerțul de produse alimentare nu va mai fi necesar, pentru că uh, Există țări în lume care, având vedere situația lor uh, climatică sau uh, geografică, nu vor putea să producă suficient. Prin urmare, producția este esențială pentru toate tipurile de agricultură. Concurența pe domeniul funciar. E bine, unde ne aflăm aia? în această situație. Suntem la jumătatea discutării liniilor directoare privind uh, utilizarea terenurilor și peste câteva luni Comitetul de Siguranță Alimentară va relua această discuție pentru a ajunge la un consens. Deja de trei săptămâni, am avut trei săptămâni consecutive de, de lucrări între uh, cele 180 de țări. Deci niște linii directoare, cum ziceam, adică uh, ele vor, putea, vor trebui să fie apoi transpuse în dreptul național. Și când mă întrebați ce poate să facă Europa, uh, deci, iată că Europa poate să țină seama de aceste linii directoare pentru a le transforma în politici pe teren. Apoi, utilizarea solurilor pentru agricultură sau pentru domeniul neagricol. Sigur că vorbim de bioenergie, de biocombustibil. E adevărat că astăzi este greu să cer țărilor care vor să investească aici când barilul de petrol se vinde cu 100 de dolari. Eu mi-am amintesc când eram Uh, președinte se dezvoltau atunci biocarburanții și prețul barilului de petrol era cu 30-40 de dolari, mi se spunea că nu e rentabil. Dar când a ajuns acum la 100 de dolari, presiunea economică a devenit uriașă. Prin urmare, uh, dozajul este esențial. Uh, că există o mică producție de bunuri industriale care provin din agricultură? Foarte bine, întotdeauna s-a întâmplat așa agricultura a produs întotdeauna o anumită cantitate de energie. Problema, așa cum a arătat și noul nostru director, se referă uh, la biocarburanți, dar fără subvenționare, pentru că dacă în același timp se subvenționează terenurile pentru a produce biocombustibili și nu suntem în stare să le subvenționăm la fel uh, Uh, pentru a uh, obține uh, prețuri menite să combată concurența în fața consumatorilor, n-am rezolvat nimic. Prin urmare, trebuie să găsim niște mecanisme de limitare ale acestei evoluții care poate să conducă la concurență între cele două aspecte. În al treilea rând, cum să gestionăm perenitatea produselor agricole? E bine, aici comerțul rămâne elementul esențial. Și mi-ai pus întrebarea, Jose, întrebarea referitoare la Organizația Mondială a Comerțului. Știi foarte bine cum luptăm în fiecare an, fiecare în tabăra lui. Dar a trata agricultura și alimentația. Deci, agricultura și alimentația. Pentru că dacă le, le analizăm și le tratăm la fel ca și telefoanele mobile sau uh, ca pe vehicule, nu o să, n -o să meargă. Uh, poți să te lipsești de telefonul mobil uh, trei săptămâni, n-ai nicio problemă, nu? Dar trei zile fără mâncare ai probleme serioase. Prin urmare, o țară care dorește să-și asigure suveranitatea alimentară sau măcar un anumit nivel de, de siguranță, E bine, pentru asta, uh, iată că în cadrul OMC s-a dorit uniformizarea tuturor produselor agricole, ori acest lucru nu se poate. Amintiți-vă că ultimul blocaj care a avut loc la OMC a fost India, care ne-a spus că noi nu ne securizăm producătorii, adică producători de bunuri alimentare, dar și de echilibru pe teritoriul țării. Eu uh, și eu cred că OMC-ul nu mai este forumul în care să purtăm niște discuții obiective cu privire la alimentație. Uh, și oarecum din întâmplare am ajuns aici uh, sau iată că de vreo 20-30 de ani piața a trecut în cadrul acestei liberalizări extreme Uh, împreună cu sprijinul pentru producție alimentară și uh, FAO și-a pierdut oarecum rolul și locul pe care îl are în economia mondială. Din nefericire, din 2008, când a apărut criza alimentară și revoltele, toată lumea a intrat în panică pentru că foarte mulți dintre cei care ne guvernează au înțeles că în spatele acestei lipse de alimente nu era doar problema fizică, obiectivă, biologică, ci și una de siguranță a lumii și de securitate. Fiecare știe că un om flămând este periculos, nu i se cunosc reacțiile, cât și faptul că multe revoluții în lume au fost inițiate datorită foametei. Nu v-aș spune decât de 1789 în Franța, nu? Uităm prea repede acest lucru, alimentația și hrana este un element esențial. Așa că eu m-am bucurat să descoper că în cadrul G20, și zic G20 și nu G8, pentru că la G8 eh, aveam eh, o relație cu țările, eh, țările bogate, cu cele vis-a-vis -vis, sau opus celor sărace. Ori aici, în C20, avem Uh, ările bogate și cele în curs de dezvoltare. Ori asta responsabilizează pe toată lumea. Și pe unii și pe alții, pentru că Europa, ca și Statele Unite, ca și alte țări, trebuie să priceapă astăzi că nu ne mai aflăm în aceeași situație de uh, ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare. Ieri erau sărace, era împărțirea uh, nord-sud și așa mai departe. Ori astăzi suntem în uh, acel, uh, acea împărțire sud-sud și sper și cu participarea nordului. Deci, în cadrul G20, deși nu am făcut progrese suficiente, totuși s-au făcut, s-au luat o serie de angajamente și uh, FAO se va strădui să cunoască mai bine situația globală a alimentației, starea stocurilor și a rezervelor pentru a le gestiona mai bine și pentru a crea un mecanism de prevenție pentru a evita apariția unor situații catastrofice pe piață și mă gândesc, de exemplu, la seceta și uh, incendiile din, Ru- din Rusia, în care în 15 zile uh, rușii au declarat că își închid uh, frontierele. Deci o catastrofă pe piață. Deci dacă la nivel uh, global putem gestiona acest lucru, vom putea controla mai bine piețele. Și dosarul care mai rămâne în suspensie este cel legat de volatilitatea prețurilor. Agricultorii, ca și consumatorii, indiferent uh, de țară, au nevoie de un uh, prag minim de uh, securitate, de siguranță pentru ca a-și întreține exploatația. O volatilitate extremă nu poate să permită agricultorilor să-și asigure veniturile. Și de fiecare dată când apare o criză, că e în nord, că e în sud, în momentul în care dispare o exploatație agricolă, acest lucru nu înseamnă că situația uh, se va îmbunătăți uh, neapărat după șase luni și că va, o să apară din nou acea exploatație. Prin urmare, trebuie să lucrăm Uh, pentru a evita situația de volatilitate extremă. Eu, uh, eu cred că în ceea ce privește alimentația și produsele alimentare trebuie să găsim acele măsuri care să ne permită să controlăm și să limităm speculațiile și oricum să le interzicem pe toate cele care nu au nicio legătură cu producția fizică. O să spuneți că nu e posibil, dar iată că și americanii au început să o facă, drept care pot spune că și noi putem să o facem. Sigur că există fluctuații ale prețurilor, așa e pe piață, dar am văzut că în 2010 s-a vândut în lume de, s-a vândut de 20 de ori producția de cereale, atunci e foarte clar că acest lucru nu este în uh, regulă și că trebuie să ne străduim să asigurăm această siguranță alimentară. Deci iată câteva elemente la care trebuie să lucrăm. M-ați mai întrebat, doamna, doamne Guinness, asta, cum poate Europa să contribuie la gestionarea acestor lucruri? Și o spun foarte clar, dând exemplu. Nu mai uh, demontați pacul. Deci am trăit această experiență extraordinară de 50 de ani, care ne-a permis să fim uh, autosuficienți și să ne îmbunătățim pătrunderea pe piețele externe cu mecanisme de uh, garantare a stocurilor și agricultorilor uh, și cu o stabilitate a prețurilor pentru consumatori. Uh, consumatorii au fost unii dintre primii beneficiari ai PAC nu vreau să spun că politica agricolă comună poate fi aplicată în același fel în toate țările lumii, dar ă, trebuie să dăm deoparte greșelile pe care le-am făcut și să folosim ă, ă, lucrurile bune. Și cred că o politică regională la nivelul Europei poate fi un model regional și pentru alte regiuni ale lumii. În al doilea rând, să continuăm cu politica agricolă comună, deci și prin ea să participăm la asigurarea echilibrului mondial. Europa nu o să hrănească lumea, dar Europa trebuie să fie un element de armonizare care permite evitarea marilor fluctuații la nivel mondial. Noi suntem regiunea din lume cea mai sigură și cea mai stabilă nu avem catastrofe naturale, avem o diversitate a producțiilor, a terenurilor, a tipurilor de agricultură și ne hrănim consumatorii noștri, de 500 de milioane de consumatori, uh, și mai și exportăm în uh, ciuda celor care nu cred acest lucru. Deci, primul lucru, iată, este să dăm exemplu din această cauză și nu vă ascund că am fost unul dintre primii care am uh, reacționat încă din iunie uh, la nivel european. Atunci când spune că trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare, asta sigur că ne face să ne punem întrebarea. Știu că aveți uh, tot felul de, de probleme, dar cred că această discuție trebuie repusă uh, pe masă. Trebuie să fim solidari cu aceste țări. Asta face parte și din uh, concepția Europei noastre. Și în fine, așa cum ziceam și mai devreme, Europa trebuie să fie mai coerentă, adică să spună clar la nivel internațional care sunt orientările noastre politice. Dezbaterea cu privire la risipă e foarte bună, e foarte important că o faceți. Dar trebuie ca toate țările și ca Uniunea Europeană, când ajunge la FAO, să poată să transmită acest mesaj. Nu vă ascult că 42% din bugetul FAO, care provine de la Uniunea Europeană și din statele sale membre, și auzim că se spune ierarhia contribuției FAO este următoarea. Statele Unite, Japonia, Canada și după aia vine o țară din Europa. E bine, cred că nu trebuie să ne fie teamă, să ne implicăm și să o arătăm foarte clar. Nu spun că Europa nu face nimic, din potrivă, dar mai sunt mult mai multe de făcut. Și în final, și îmi cer scuze că vă spun, Uh, o să ziceți despre mine că, iată, mi-am dezvăluit temperamentul de șef de sindicat. Dar vorbeam despre rolul și locul agricultorilor sau al țăranilor în Europa în ceea ce privește producția, angajarea, adică ocuparea, uh, mediul care pe care trebuie să-l reparăm. Și cred că este foarte important ca agricultura și alimentația să revină în miezul dezbaterii și politicilor Uniunii Europene. Fără să uităm că nu vom putea păstra agricultori pe, pe teren, spunându-le avem nevoie de voi, rămâneți acolo, dar ă, nu-i nimic dacă nu vă putem plăti, nu sunteți decât niște agricultori. Alimentele costă, și consumatorii trebuie să-și dea seama de treaba asta. Pentru asta însă trebuie să putem respecta și veniturile agricultorilor. Dacă te duci în Africa, acolo, în sate, de tinerilor care s-au pregătit în acest domeniu, li se spune rămâneți acolo că nu avem nevoie de, eh, de voi, dacă eh, nu pot trăi, evident, vor, ce o să facă și ei? o să facă ca toată lumea, o să sporească uh, urbanizarea. Pentru că în cadrul măsurilor noastre la FAO, și am zis și mai devreme, uh, avem lucrări cu privire la terenuri și la utilizarea lor. Domeniul apei, să nu uităm, uh, evoluțiile și schimbările climatice, nu noi o să modificăm acest lucru, dar putem să ne aducem contribuția pentru a mm, adapta Uh, situația la aceste schimbări. Teme pe care lucrăm împreună cu diversele organizații și pe care dorim să colaborăm și cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă rog să-l invitați pe directorul nostru general care va fi în chiar uh, miezul mandatului său să vină în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bine, Președintele, vă mulțumim și o să vă rog să transmiteți numele întregii noastre comisii această invitație către domnul director general Graziano să vină în Parlamentul European și să țină o conferință și să dezbată împreună cu noi securitatea alimentară. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Au fost două zile intense și vă amintesc că următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc la 6, pe 6 februarie de la ora 3 aici la Bruxelles. Mulțumesc tuturor! Here we go. My God.